Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Diamo inizio. Bună ziua și bun venit tuturor. Începem lucrările comisiei noastre, a Comisiei de Agricultură. Aș dori să vă anunț o mică modificare pe de zi cu permisiunea dumneavoastră, vă propun să abordăm punctele 6 și 7 înainte de a trata punctul 5. Avem un schimb de vederi cu domnul Megale de la uh, Direcția Generală Agri, uh, de asemenea cu privire la evaluarea stării de sănătate după 2013. Domnul Meghele va uh, participa și la dezbaterea cu privire la raportul DES și dacă nu sunt obiecții, considerăm uh, adoptată această ordine de zi cu modificarea pe care am menționat-o. Uh, deci, acum trecem la punctul 2, adoptarea ordinei de zi, apoi aprobarea procesului verbal la reuniunii din datele 25-26 ianuarie 1 februarie, dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, procesul verbal al reuniunii e considerat adoptat. Uh, ședința de astăzi e transmisă pe internet în sistemul web streaming. Aș dori să vă informez că la, în ziua de 15 martie, la următoarea ședință, uh, va veni reprezentantul Comisiei pentru prezentarea uh, proiectului uh, legislativ pentru anul 2011-2012. Uh, comisarul Cioloș va fi printre noi, deci, în 15 martie. De asemenea, domnul Dali, comisarul pentru uh, sănătatea animală, va participa la ședința noastră din 12 aprilie. Deci vă rog să vă notați în calendar aceste două date foarte importante, Dacian Cioloș în 15 martie și uh, domnul Dali în 12 aprilie. Vă propun să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Sper că toată lumea a venit cu cartela de vot. Uh, Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial, un cadru politic nou pentru turismul european. Domnul Lucian Niculescu este uh, raportor, e vicepreședintele nostru. Uh, comisia competentă pe fond este Comisia de Transport, adoptarea proiectului de aviz. Au fost depuse 35 de amendamente. Nu știu dacă domnul raportor dorește să ia cuvântul. Bine, atunci îi dau cuvântul domnului Niculescu și apoi trecem la voturi. Vă rog. Ședinte, nu vreau uh, decât să mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Toate amendamentele le apreciez ca fiind foarte constructive și foarte utile, de aceea am uh, recomandat colegilor uh, aprobarea acestora și cred că prin construcția pe care împreună am făcut-o vom avea o opinie foarte bună pe care sper ca Comisia competentă în fond, cea pentru transporturi, să o reia în integralitate. Mulțumesc! Bine, Foarte bine, mulțumim. Mulțumim vicepreședintelui Niculescu. Și dacă sunteți gata, putem trece acum la voturi. Sunteți gata? Ați pregătit cartelele foarte bine. Începem acum cu uh, amendamentul 1. S-a deschis votul. Votăm amendamentul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Mai există un vot pe care nu l-am văzut. Domnul Tarabela, domnule președinte, uh, din păcate nu sunt suficient socialiști în sală, pentru că dacă ar fi fost, uh, acest amendament ar fi fost votat fără probleme. Președintele, trecem la votul, uh, la amendamentul 2, Danta. Cine uh, am deschis votul? S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, votăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 3. Se adoptă. Se deschide votul la amendamentul 5. La 5 acum. S-a închis votul pentru amendamentul 5. Se adoptă. Acum votăm amendamentul, amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a deschis votul la 6. S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, votăm amendamentul 7. S-a deschis votul. Gutierrez Garcia. 7, deci. S-a închis votul la amendamentul 7. Se adoptă. Trecem acum la 9 de Delceva. S-a deschis votul pentru amendamentul 9. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendament, amendamentul 10, Dăncilă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 10 e adoptat. 11. Paulson și ceilalți. S-a deschis votul pentru amendament, amendamentul 11. S-a închis votul la 11. Se adoptă. 12 acum. S-a deschis votul la amendamentul 12. S-a închis votul la 12. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul la amendamentul 13. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul la 14. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul la 17. Deci S-a închis votul la 17? Se adoptă. La 18 votăm acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul la amendamentul 19. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul la amendamentul 20. S-a închis votul. Se adoptă. 21. S-a deschis votul la amendamentul 21. S-a închis votul. E respins. S-a deschis votul la 22. 22. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul la 23. S-a închis votul. Se adoptă. 24. Amendamentul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25 s-a deschis votul la 25. S-a închis votul la 25. Se adoptă. 26. S-a deschis votul la 26. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul la amendamentul 27. S-a închis votul la 27. E respins. 28. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul la 28. Se adoptă. 29 în două părți. Prima parte, amendamentului 29, s-a deschis votul. Prima parte, la 29, s-a închis votul. Se adoptă. Și la 29, acum a doua parte, s-a deschis votul. A doua parte. S-a închis votul pentru a doua parte și se adoptă. 30. Amendamentul 30. Deschidem votul la 30. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm 31. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru 31. E respins. Acum 32. S-a deschis votul pentru 32. S-a închis votul. S-a închis votul. a adoptă. S-a adoptă, deci. Și acum votăm 33-ul. S-a deschis votul la 33. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 34. Nu, spune președintele, e caduc. 35. Se deschide votul pentru 35. Se închide votul. Și acum, dragi colegi, votăm textul final astfel modificat. Deci votăm Votul final, s-a deschis votul final. S-a închis votul final. Se adoptă. Felicitări vicepreședintelui Niculescu. Ok? Bine. Continuiamo. Continuăm atunci. Și trecem imediat la punctul 6. Informare prezentată de Comisie cu privire la situația pieței zahărului la nivel mondial și la nivelul UE. Aș dori încă o dată să urez bun venit uh, directorului general de la Direcția Generală Agri, care ne va prezenta uh, situația pieței uh, zahărului care este caracterizată de foarte multe dezechilibre. Știți că Uh, prețul uh, a depășit pragul de 1000 de dolari uh, pentru tona de zahăr. După cum știți, Comitetul Competent pentru Gestiunea OCM-ului la decizia Comisiei Executive, a decis să nu mai uh, încaseze 500 de euro pe tonă și să fixeze la zero pentru o cantitate maximă de 500.000 de tone de zahăr în afara cotei și de 26.000 de tone de izoglucoză și să permită importările în Uniunea Europeană prin intermediul unui sistem de licitații. Domnul Elgard, domnul director general, va avea cuvântul pentru o prezentare și dacă doresc colegii să ia cuvântul, vor avea posibilitatea să intervină în dezbatere. Domnule Holgart, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că uh, pot să fiu succint datorită prețurilor foarte mari pe care le-am văzut. Am văzut că piața europeană, care în mod tradițional sau istoric avea uh, prețuri uh, diferite de cele mondiale și de aceea era atractivă. Țările din ABE, țările um, care situația s-a schimbat datorită faptului că prețurile de pe piața mondială tind să fie chiar mai înalte decât cele din, de pe piața europeană. Uh, am parcurs reforme și în această perioadă uh, prețurile de pe piață au scăzut în Uniunea Europeană ca rezultat al scăderii prețului de referință, însă această tendință s-a oprit acum un an și am ajuns la cam la o cifră de 479 euro per tonă de atunci încoace. Datorită a, uh, prețurilor înalte mondiale, prețurile europene bazate pe informațiile pe care le avem din sectorul de activitate, în acest sector de activitate, așadar aceste prețuri au crescut și perspectiva ne conduce către uh, o creștere și mai mare. În aceste împrejurări, Comisia are obligația de a asigura resursele uh, respective pe piața europeană. Prin această reformă am abolit sist anumite sisteme prin care exista o cotă specifică doar pentru rafinăriile uh, cu normă întreagă. Aceste rafinării sunt cele care nu au o cotă de producție ca atare pentru sfecla de zahăr, dar care își întemeiază producția pe importul de trestie de zahăr din uh, țări uh, ACP BE, ca și pe cum ar fi Brazilia, Cuba, Serbia, Croația și alte țări care uh, furnizează zahăr. În această împrejurare, așadar, în care piața europeană este mai puțin atractivă și din punct de vedere al prețului nostru, am putut uh, prevedea o oarecare scădere al importurilor, mai ales din țările ACP. Această scădere, acest declin, s-a stabilit la um, a fi cam de un milion de tone la sfârșitul campaniei, campania care începe la începutul, care începe uh, la 1 octombrie. Uh, acolo unde am suspendat deja taxa de 98 de euro pe tonă, din Brazilia, de exemplu, am suspendat această taxă până la sfârșitul lui august am uh, văzut că ideea de a crește în același timp exportul de uh, zahăr în afara cotei, care a fost anunțat în comisie în același timp cu uh, suspendarea taxei de 98 de euro. Această intenție așadar n-a mai fost justificată datorită faptului că importurile scădeau. De aceea Comisia a hotărât să aprovizioneze piața europeană printr-o combinație de producție internă și importuri din țări terțe, ceea ce se va face prin convertirea a 500.000 de tone din zahăr în afara cotei, exportând deja uh, 60 de mii de tone. Cred că ați spus, domnule președinte, că Taxa este aici de 500 de euro pe tonă. Noi am hotărât să, să o suspendăm, așadar acum este zero și acest zahăr așadar va deveni disponibil gratuit. De asemenea, am hotărât să înlesnim importurile din țări terțe, importul de uh, trestie de zahăr, de zahăr din trestie de zahăr, am hotărât să începem printr-o uh, cantitate de 300.000 de tone cu un tarif, uh, cu o taxă zero. Puteți, ne puteți întreba de ce nu ați mers până la uh, acea, acea sumă de 500 de mii, astfel încât în final să se obțină un milion, dar am avut uh, experiența bazată pe acea cotă de 300.000 de tone pentru a vedea dacă trebuie să o extindem sau nu Așadar, situația de pe piața internă a zahărului este destul de tensionată. Procesatorii și consumatorii au nevoie de zahăr, de aceea am luat această de- decizie printr-o combinație dintre conversia uh, zahărului în afara cotei cu zahăr în cotă. În practică, aceasta va însemna că Brazilia, cel mai mare producător uh, și producătorul cu prețul cel mai mic. Mulțumesc!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 fogyasztók, és hát nyilván több ilyen európai ország is. Ungaria cunoaște o situație specială în momentul de față. Trebuie să spunem că consumatorul maghiar plătește prețuri foarte ridicate în condițiile în care noi avem întreprinderi, fabrici de uh, zahăr am avut și acum nu ne mai rămâne decât una singură în urma privatizării. Am fi putut să uh, ne uh, uh asigurăm aprovizionarea. Uh, noi, ungurii, nu uh, abandonăm ideea de a putea putea să beneficiem de dreptul nostru la uh, autosuficiență în uh, această situație. Ei bine, dat fiind faptul că avem acum nevoie de importuri, ar trebui să eliminăm posibilitatea de a utiliza zahărul sub formă de carburant sau de combustibil, pentru că acest lucru duce la creșterea prețului zahărului, ceea ce este absolut inacceptabil. Faptul că un produs alimentar uh, este utilizat drept combustibil. Uh, trebuie să recunoaștem că numai în uh, exploatări de dimensiuni familiale acest lucru poate fi acceptat, dar în niciun caz în fabrici de dimensiuni mari. Deci, propunerea noastră în momentul de față este Uh, ca uh, într-un mod sau altul, în funcție de posibilitățile Uniunii Europene de a interzice această utilizare. Uh, propunerea deci este de asemenea vrem să revenim și asupra dreptului la autosuficiență, autosatisfacere a nevoilor alimentare. Uh, și uh, de asemenea posibilitatea țărilor de a se retrage din sistemele uh, mondiale de vaccinare, de exemplu. Domnul Stolding. Mă bucur că mă aflu aici și mulți dintre dumneavoastră știați că am fost un producător de zahăr până la reforma acordului pe zahăr și spun comisiei, iată ce se întâmplă atunci când te joci cu focul. Uh, am intervenit în ceea ce era un tratat irevocabil, am fost implicat în înființarea sa în anii 70. Mai întâi, aș dori să îl întreb, să pun câteva întrebări comisarului. Sunt de acord în principiu cu ideea acelor 400.000 de tone. Uh, este acea cota de etanol uh, despre care vorbiți dumneavoastră. Uh, o problemă însă pe care am văzut-o în Marea Britanie a fost legată, ă, legată de vreme. S-ar putea să nu mai ă, se întâmple așa, dar am pierdut foarte multe recolte în, în ă, Regatul Unit datorită vremii. În legătură cu acea taxă pomenită, vorbiți de 500 de euro pe tonă. Apoi ați vorbit despre 300.000 de tone care să intre fără, fără fără taxă din țările ACP sau din, uh, de pe o piață mondială? Și când uh, sunt parte a Comisiei uh, pentru pe, pe Comerț, văd o îngrijorare majoră acolo exprimată vizavi de această situație, apar probleme atunci că faci, când promovezi piețe din afară. Uh, Poate că există un motiv în spatele acestei decizii, dar acesta a fost parte din uh, acordul inițial pe zahăr. Din uh, nefericire, uh, sunt, nu sunt de acord cu antevorbitoarea mea, vorbesc ca fermier acum, pentru că piața hotărăște uh, prețul. Dacă începem să intervenim în Uniunea Europeană și încercăm să spunem lumii că trebuie să crească, să cultive recolte pentru energie, nu este un lucru foarte înțelept. petrolul, de exemplu, cu 170 de euro barilul. Noi, fermierii, poate că am fi de acord cu a crește zahăr pentru recoltă. noi suntem oameni de afaceri, suntem oameni de afaceri, nu suntem o societate filantropică și ne uh, câștigăm existența astfel. Noi, pe, pe fermele noastre, uh, cultivăm pentru piața petrolului și în mod profitabil dar eh, dacă prețul eh, alimentelor vor crește pentru a acoperi costurile, atunci așa să fie. Dar eh, dacă Comisia dorește să, inter, să intervină pe piață, acest lucru nu este uh, foarte de dorit. În ceea ce privește cantitatea de zahăr din Uniunea Europeană, ca rezultat al acestor informații, prețul la zahăr a crescut oricum. Am văzut această situație în Rusia, de exemplu. Ne aflăm pe o piață mondială acum, nu pe o piață europeană doar și de aceea trebuie să se aplice prețurile în consecință. Grazie Stardi, adesso l'onorevole Mulțumesc. Acum? Mulțumesc, domnule președinte. În lumina evenimentelor recente, aș dori să spun că mă bucur că nu am adoptat uh, pe vremuri reforma pieței zahărului și evenimentele recente și uh, această uh, reformă, adoptarea reformei zahărului, au o legătură foarte clară. Cred că această reformă a zahărului nu a fost finalizată, însă dacă ne uităm la uh, situația actuală, ne dăm seama cât de important și înțelegem de ce e atât de important ca Uniunea Europeană să își dobândească o autosuficiență în ce privește uh, produsele alimentare de bază. Cred că sper să nu uităm învățămintele legate de reforma zahărului și atunci când vom vota viitorul uh, politicii agricole comune. Uh, pe baza uh, raportului DES, de altfel. Aș dori să adresez câteva întrebări și să fac câteva observații comisiei. Aș dori, în primul rând, să atrag uh, atenția asupra unei îndoieli se pare că există uzine de prelucrare a zahărului și care funcționează în Uniunea Europeană și care au un comportament de uh, cartel sau cel puțin pe care le putem bănui de uh, politică de cartel. Zahărul vândut în Uniunea Europeană, în unele state membre, este vândut la prețuri foarte ridicate, câteodată de două ori mai mari decât în alte state membre. Uh, și prețul la zahăr în anumite state a crescut foarte mult când după această reformă a zahărului uh, multe uzine, multe rafinării au fost uh, închise, ceea ce este pur și simplu inacceptabil. Comisia Europeană ar trebui să uh, garanteze o concurență echitabilă pe piața europeană și să reprezinte și interesele consumatorilor. Deci aș dori să solicit Comisiei Europene să ia măsuri împotriva acestei politici de uh, cartel. E pur și simplu imposibil de acceptat ca în anumite state membre prețul uh, practicat la zahăr să fie de două ori mai mare decât uh, în alte state membre. O a doua observație pe care aș dori să o fac. În ce privește izoglucoza, Uh, izoglucoza poate fi uh, produsă în mod uh, competitiv la nivel european, pornind de la porumb. În anumite regiuni din Uniunea Europeană există culturi de porumb, iar uzinele de transformare au nevoie de izoglucoză ieftină. Și deci, în consecință, aș dori să invit uh, Comisia să se gândească foarte bine, pentru că, iată, ne aflăm uh, în uh, primăvară, la începutul primăverii, când se, face, se fac semănările pentru porumb și ar trebui să se gândească cum să organizeze aceste culturi pentru a garanta materii prime pentru producția de izoglucoză. Și apoi, în al treilea rând, aș dori să mai pun o întrebare. În ce privește cotele rafinăriilor, când se face repartizarea la nivel european, aș dori să știu dacă se ține cont de faptul că rafineriile care primește cele mai multe conte, eh, cote sunt rafineriile care pot să exploateze materia primă la prețurile cele mai competitive. Eh, respectiv, să nu se, ne bazăm doar pe datele din eh, trecut, E vorba de uzină de rafinare a sfeclei uh, și care pot să uh, rafineze la uh, prețuri uh, competitive. George Lyon acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să pun câteva întrebări pentru domnul uh, Hogan. It talks about the 1 million ton shortfall in the EU market. Uh, Aș uh, dori să știu dacă, în, uh, ca urmare a măsurilor adoptate, va crește sau va scădea cererea. Colegul meu, uh, Stardi, a vorbit de problemele legate de vreme, de meteo în uh, Marea Britanie. S-au pierdut uh, cantități foarte mari de uh, sfecle de zahăr datorită evenimentelor climatice extreme din noiembrie-decembrie și dacă cererea pe piață va scădea sau va crește. Apoi, mai avem o problemă structurală. Mă întreb dacă reforma ne va asigura că piața europeană va beneficia de ofertă uh, pe termen lung. Și aș dori să știu dacă a analizat cineva felul în care această piață funcționează. De trei ani a fost implementată această uh, reformă și uh, a fost tot dezbătută. Nu știu dacă Comisia a încercat să răspundă la aceste întrebări de bază, la aceste întrebări foarte importante. Vă rog dacă puteți să transmiteți mai departe aceste preocupări la Comisie. Grazie George. E adesso l'onorevole Rubiks. Prego, l'onorevole Rubiks. Poi Dantin e Agnon. Domnul Rubic apoi domnul Dantin. Situācija ir tāda, mēs visi zinām, esam lasījuši. Noi știm cu toții, am citit raportul din partea Curții de Conturi, care spune că, spune în mod limpede că reforma zahărului este un eșec și a adus mult mai mult, a provocat mult mai mult rău decât bine. Eu reprezent, îi reprezint pe elagătorii din Letonia. Ambele rafinării ale noastre uh, au fost închise. Muncitorii au fost concediați. Ca și fermierii care, creșt, care cultivau sfecle de zahăr. Ei nu au mai putut să continue a face acest lucru în toate întâlnirile cu alegătorii am fost, uh, mi s-a pus această întrebare. De aceea aș dori să pun și eu, să vă pun și eu dumneavoastră aceeași întrebare. Ce a hotărât decizia dacă țările au putut să hotărască, pot să hotărască uh, singure sau Uniunea Europeană hotărăște, uh, ia o hotărâre în legătură cu rafinăriile. Apoi compensațiile uh, vis-a-vis de oprirea procesului de rafinare. Trebuie să cheltuim, să cheltuim aceia, acești bani cumpărând zahăr. A fost așadar o cerință din partea Uniunii Europene sau guvernul pur și simplu a renunțat să mai rafineze? Apoi, a doua întrebare. Foștii cultivatori și producători și-au exprimat dorința de a renoi producția de zahăr. Și întrebarea mea este următoarea. Vor mai exista cote de zahăr după 2013 sau țările, um, cultivatorii vor hotărî singuri dacă să producă sau să cultive sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun trei întrebări reprezentantului Comisiei. Ar putea să ne indice volumul de zahăr produs în Europa în 2005 și în 2010, volumele importante importate în 2005 și în 2010 și uh, dacă analiza făcută de comisie a evoluției propuse în 2006 duce la o mai bună rentabilitate a sectorului zahăr în Europa. Grazie, Michel. E adesso, Mulțumesc, Michel. Mulțumesc. Mulțumesc. O întrebare doamnei din Ungaria. Poate că interpret, s-a greșit la interpretare, însă ați, dacă am înțeles că aveți 800, 800, nu, nu 800, a fost o greșeală, doar 8. Vreau să vă sprijin, dar dar nu pot să vă sprijin în cererea de producție, de producție industrială a zahărului, pentru că productivitatea sau randamentul este foarte variabilă la, la zahăr și, de exemplu, um, în Marea Britanie trebuie să avem distanțe mari între diferitele puncte, uh, iar materia primă trebuie prelucrată repede, de aceea trebuie să lăsăm piața să hotărască acest lucru. Mulțumesc! Grazie onorevole Agnon. E adesso a chiudere l'intervento. În final, Mulțumesc. Pentru noi este foarte important să știm cum vede Comisia dezvoltarea pieței în lumea întreagă, cum, ce evaluare face, este o dezvoltare pe termen scurt, eh, vom avea oare timp pentru o eh, relansare a acestei piețe, pentru o creștere durabilă a, a eh, prețului de piață. Am văzut Uh, că trebuie să decidem în ceea ce privește reglementarea uh, sectorului zahăr în Europa. Um, uh, nu știm mm, dacă se vor petrece lucrurile mai bine, dacă vom avea o piață pentru produsele agricole în Europa. Deci cum vedeți, prin urmare, acest sector și reglementarea pe piețele mondiale? Mulțumesc, domnule. Și acum Jose Bove. Da, doar un scurt comentariu referitor la cele venite de la Comisie. În ceea ce privește structura producției de zahăr din lume, uh, Uh, ca urmare a uh, celor spuse de Michel Dantin în ceea ce privește volumul, uh, cred că ar fi interesant ca să avem și un peisaj da, desenat de comisie referitor la producătorii de zahăr Europa, Brazilia, Cred că e important să avem aceste date, pentru că astăzi nu avem piețe de la țară la țară. Avem piețe ale unor multinaționale implantate mai ales în Brazilia ca, uh, unde, și cu o cantitate de producători în Europa. Deci cred că mai înainte chiar de a porni discuțiile în lunile care urmează, în anii care urmează cu Mercosur, această chestiune trebuie bine reglementată ca să nu rezolvată ca să nu uh, ne întoarcem într-o situație asemănătoare cu alte uh, sectoare Uh, anume ca mm, uh, agricultura și producătorii de zahăr să fie un singur lucru. Și mă refer la uh, activitățile economice. Mm, mm, mulțumesc domnului Bove și acum din nou cuvântul lui domnului Ulgard. Sper că puteți da informațiile în atât de puțin timp. Mulțumesc dată fiind complexitatea regimului pieței zahărului și situația după reformă. Poate aș vrea, ar trebui să amintesc de ce am, s-a produs reforma. Reforma a avut loc din două motive. În primul rând, pentru că am hotărât că ar trebui să avem importuri fără taxe din țările în curs de dezvoltare, um, țările sărace din, din lume. Am hotărât să renunțăm la regimul vechi, țările ACP, cu un regim fix de la 1 octombrie 2005-2006, în mod progresiv, am înlăturat bariera tarifară, astfel încât acum nu mai există tarife la importurile din aceste țări. Al doilea motiv pentru care a fost necesară această reformă, înainte de a putea exporta uh, zahăr uh, din de peste cotele A și B, deci am, ne-am gândit că îl putem exporta gratuit uh, pe piața mondială, inclusiv exportul zahărului um, de cotă, inclusiv suma din programul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. S-a spus că zahărul C trebuie să fie considerat uh, supus unor subvenții încrucișate și de aceea trebuie considerat uh, ca fiind subvenționat. Prin urmare, datorită acestor doi acestor două situații în care am putut prevedea o creștere a importurilor, a importurilor care urmau să se adauge exporturilor noastre, producției noastre și a, apoi a trebuit să reducem cantitatea exportată pentru că ea nu mai era acceptată și ca și consecință am, ofer, am oferit industriei posibilitatea de a se adapta noi situații în care trebuiau reduse cotele. A apărut, a apărut, subliniez acest lucru, o alegere absolut liberă pentru fiecare operator fiecare companie din Uniunea Europeană care urma să hotărască dacă să ia, să accepte această ofertă generoasă de a da de, și uh, de a um, obține de a accepta această, uh, această taxă pentru a uh, renunța la producție. Deci a fost o ofertă generoasă pentru că am găsit, am descoperit că există multă reticență din partea industriei. Am ajuns în momentul în care am putut reduce cantitatea de la 80 la 45 de, uh, de da, 40 de milioane de, co- de tone. Așa că lumea putea să hotărască, să rămână sau să iasă. Cei care au hotărât să iasă au fost cei, au fost cei mai puțin eficienți. Cei care au rămas sunt cei care astăzi sunt cei mai eficienți și au putut să-și structureze, să-și raționalizeze producția, astfel încât astăzi avem o situație în care industria zahărului din Uniunea Europeană este mult mai competitivă, mult mai raționalizată și mai concentrată în acele zone din Uniunea Europeană unde este mai adecvată din punctul de vedere al costului producției. Am mai auzit un lucru deloc nou. Dacă ar fi fost Uniunea Europeană sau Comisia care ar fi obligat producătorii de zahăr să-și reducă cotele, dar noi n-am făcut acest lucru, noi le-am oferit, le-am dat această ofertă. Cei care au considerat că este atractivă au acceptat-o și Așa a apărut această modificare fundamentală în Uniunea Europeană. Al doilea element al reformei a fost următorul. Datorită faptului că exista acest acord pe partea importurilor, nu mai puteam să rezervăm cel 1,6 milioane de tone numai pentru rafinările cu normă întreagă. Acesta este un alt motiv pentru care industria noastră a zahărului, bazată pe sfecle de zahăr, este mult mai competitivă decât a fost înainte, pentru că acum se pot folosi, își pot folosi rafinările nu numai pentru prelucrarea sfeclei, care are o campanie mică, cam de trei luni, în funcție de climă, dar, iar în restul perioadei, când nu se procesează sfecle de zahăr, pot procesa um, trestie de zahăr sau zahăr brut din trestie de zahăr. Pentru a nu face ca aceste rafinării uh, să nu le periclităm și să folosească numai uh, trestie de zahăr, am conceput o situație în care aceste rafinării să aibă dreptul exclusiv de a cere certificate de import pentru primele trei luni ale campaniei, adică octombrie, noiembrie, decembrie din, fiecadrul, din timpul fiecarei campanii. Pentru a echilibra interesele diferite între rafinările, uh, norma întreagă bazată pe pe, sfec, pe trese de zahăr față de celelalte bazate pe sfeclă, care pot uh, prelucra acum și trestia de zahăr astfel încât să-și folosească capacitatea de producție pe întregul an. În concluzie, industria a devenit mai puternică și ciudat este faptul că în situația cu cotele la nivel național a existat un comerț redus între statele membre. Era vorba de o piață compartimentalizată, fiecare uh, încerca să-și stabilească un preț suficient de mic, acest sistem a ă, această situație s-a schimbat, a dispărut, acum este mai multă concurență și de aceea sunt surprins să aud că în unele situații a apărut un preț dublu într-un stat membru față de altul. Cred că, de fapt, este ă, aici vorba de o ironie a prețurilor între statele membre. Există state membre acum ca Franța, Germania, uh, Olanda, Belgia care au un surplus și în mod natural, firesc, au un preț mai mic de piață spre deosebire de alte țări ca Grecia, Portugalia. Aici, deci concurența este mai acerbă. Iar în, când, față de situația uh, ante, anterioară când practic nu exista concurență între statele membre. Apoi în legătură cu deci, taxa de 500 de euro pe tonă. Aceasta se referă la posibilitatea teoretică care există în regulament și anume să transforme zahărul din afara cotei în zahăr din cotă. Nimeni nu e nebun ca să plătească această sumă Dar în punct, din punct de vedere teoretic și tehnic se poate întâmpla. Ce am făcut noi uh, pentru ca lucrurile să se desfășoare într-un mod economic este să reducem acest nivel la zero, să nu mai existe costuri pentru producători. S-a mai pus o întrebare de unde luăm cele 500.000 de de tone? Pentru că a crescut cererea sau pentru că a scăzut producția? Nici una, nici alta nici una, nici alta. Consumul în Uniunea Europeană a rămas neschimbat cam la 65,5 milioane tone. Acest lucru nu s-a schimbat într-un în mod fundamental. Producția zahărului de cotă a fost respectată. Nu a scăzut uh, față de cotă. Situația zahărului din afara cotei care, așa cum am spus, nu se poate vinde gratuit pe, în Europa decât dacă se plătește acea, acea sumă pe tonă. În campania din anul acesta, zahărul uh, din afara cotei este mai mic. Anul trecut au fost 4,6 tone, anul acesta doar 3, între 3 și 3,5 sau 3,2 acest zahăr în afara cotei poate fi folosit pentru patru scopuri. Poate fi exportat, dacă permitem acest lucru, și așa cum am spus, am permit uh, am permis acest lucru pentru campania din anul acesta sau poate fi folosit pentru obținerea de bioetanol cam 1,2 uh, milioane tone, a treia posibilitate pentru industria chimică, așa numita industrie chimică, pentru a permite acesteia să devină comp competitivă față de ceilalți actori de pe piața mondială, astfel încât să aibă acces la zahăr ca materie primă ca și ceilalți parteneri și a patra posibilitate al transfer, al reporta pentru anul următor. Această ultimă opțiune nu are niciun sens în împrejurările în care avem un declin pe piață și de aceea dorim să utilizăm 100% acest zahăr în afara cotei. Așadar, în loc să permitem mai multe exporturi, cam 500.000 de tone, deci de la 300 la 500 de mii, îl uh, convertim acest, pe acest zahăr în zahăr cotă. Ce s-a spus, ce se spune în uh, textul um, articol 187? în ceea ce privește cerealele, orez, zahăr, orezul zahărului, lapte, produse din lapte, cotația sau prețul pe piața mondială ajunge la un nivel care, care amenință disponibilitatea aprovizionării pieței comunitare. Această situație poate continua, se poate înrăutăți și într-o asemenea situație Comisia poate lua măsurile uh, necesare pentru a remedia situația, poate să suspende uh, taxele la import, de exemplu. Iată ce am făcut noi. Așa cum am spus, un, se așteaptă, ne așteptăm la un declin de un milion de tone. Și vom permite importurile fără taxe de zahăr din țări terțe. Deocamdată, situația este de 300.000 de tone. Putem crește această, această cantitate la 500.000 dacă va fi nevoie pentru a aproviziona piața. Avem așadar această obligație, această obligație de a aproviziona piața internă. Apoi, întrebarea dacă trebuie sau nu să asigurăm un oarecare grad de autosuficiență. Aș spune că acolo unde este, fie că e vorba de ulei de măsline, zahăr sau lapte, da, avem un surplus în mod normal, dar dacă vorbim despre fructe și legume, nu avem un surplus. Deci, da, de ce să avem o politică de autosuficientă de 100% în legătură cu un produs și nu și în legătură cu alt produs? Aceasta nu este filozofia um, Uniunii Europene în legătură cu niciun produs agricol. Noi dorim ca piața să fie factorul determinant, primordial în ceea ce privește producția, pentru a permite ca comerțul să se desfășoare și la importuri și la exporturi. Apoi, întrebarea dacă această reformă este un eșec sau nu. Răs, răspunsul este că reforma nu este un eșec dacă, uh, ne, dacă analizăm situația din 2005, când urmau să fie mai, mai puține exporturi și mai multe importuri. Atunci când puteam anticipa o situație în care prețul de pe piață ar, de pe piața mondială ar fi fost sub cel european, reforma ar fi devenit necesară. Acum, nu cu mulți ani în urmă, prețul de pe, din Europa era de trei ori. Apoi, după reforma a fost de două ori mai mare. Iar acum situația este diferită, în prezent. Prețul european este egal sau sub cel european din, de pe piața mondială. Întrebarea este dacă procesul va continua sau nu. Domnule președinte, nu sunt mai înțelept decât cei din această sală și de aceea nu voi putea să vă dau un răspuns valabil, un răspuns clar, dar pot să vă spun că ceea ce vedem acum pe piața mondială, dacă este vorba de cereale, uh, ulei sau alte produse, noi asistăm la un transfer fundamental între cerere și ofertă care ne îndreaptă către o situație în care prețurile mondiale vor fi mai mari pentru produsele agricole în comparație cu ce am văzut în ultimii 20, 25, 30 de ani. Așadar, va exista, se va face o ajustare a prețului, după părerea mea, care va implica și zahărul. De ce? Pentru că zahărul, zahărul poate fi folosit în Brazilia, după cum știm, dar și în Uniunea Europeană, nu numai pentru producția de zahăr pentru consum, dar și pentru bioetanol. Dacă avem un preț la, al energiei de 100 de dolari per baril de petrol, acesta este un stimulent să folosim mai mult zahăr pentru a obține bioetanol decât pentru a fi destinat consumului. Nu luați însă aceasta, vă rog, ca un scenariu care se va întâmpla, dar, după părerea mea, trebuie să ne orientăm către prețuri, să ne, prețuri la zahăr pe piața mondială dar nu numai la zahăr. Am vorbit cam mult, dar uh, sper că am uh, răspuns la întrebări. Și la ultima întrebare, noi nu considerăm o creștere izolată la izoglucoză și la zahărul de cotă. Am avut o reformă, nu cu mult timp înainte, și așa cum s-a spus, cotele se sfârșesc în 2015 Așadar, se pune, toată lumea trebuie să-și pună această întrebare. În împrejurările în care elementele fundamentale de pe piață, de pe piața mondială s-au schimbat, noi uh, dorim să continuăm cu cotele sau nu? Aceasta este o întrebare de 650.000 de dolari. Mulțumesc. Vuole intervenire, ma proprio per pochi secondi, perché abbiamo un'agenda molto molto pesante oggi pomeriggio. Am văzut că mai doresc uh, colegi să intervină, dar foarte pe scurt, pentru că am văzut că ordinea de zi e foarte încărcată. Mulțumesc, domnule președinte. Când am semnat protocolul pentru zahăr în anii 70, prețul de pe piață era mai mare decât în uh, cel pe care noi îl ofeream pe piața europeană. Și a fost un angajament ca uh, cei de pe piața europeană și țările ACP să garanteze piața. Și uh, apoi, în al doilea rând, nu producătorii au avut de ales. Și mă surprinde de ce a spus reprezentantul Comisiei. În anumite țări, uh, uh procesatorii din Uniunea Europeană au avut monopolul și ei au putut decide ce era în interesul lor. Comisia ar fi trebuit să știe acest lucru, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, celor care au participat la această dezbatere, aș dori, aș dori să mulțumesc și directorului Holgard, însă aș dori să mai fac o, o observație, domnule Holgard, sper să îmi permiteți acest lucru. Au fost uh, închise mai bine de uh, 80 de uh, rafinării în uh, Europa după această reformă. Poate că am putea trage concluziile pentru reformele viitoare. Ar trebui poate să avem o reformă pe termen mai lung. Nu putem să permitem uh, un impact social și economic atât de dramatic precum cel provocat de către reforma zahărului. Uh, Uh, pentru ca după aceea, atunci când uh, uh, prețurile mondiale la zahăr depășesc 1000 de euro la tonă, să ne lingem rănile. Mulțumesc. Acum aș dori să dau din nou cuvântul domnului director Hărgat, care ne va informa în legătură cu programul UE în favoarea consumului de fructe în școli. Se pare că au fost înregistrate anumite întârzieri în lansarea acestui program. Am dorit să știm dacă acest program continuă dacă uh, lucrurile stau mai bine astăzi și am dorit să știu și care sunt uh, îmbunătățirile pe care uh, le putem face pe viitor. Directorul general ne va vorbi despre programul uh, fructe în școli și sper că nu vor fi prea multe cereri de intervenție pentru a putea discuta mai ales raportul DES și apoi celelalte puncte de până de zi. Uh, raportul DES e așteptat de toată lumea cu mare nerăbdare. Domnule Holgard, Mulțumesc, domnule președinte. O ultimă observație cu privire la zahăr. Uh, ce producătorii uh, uh, de, de, de de zahăr ar putea să producă, să se reconvertească și să producă cereale, de exemplu. sigur că nu, am, nu ar trebui să uităm acest lucru. Fermierii care au optat pentru această producție se descurcă foarte bine astăzi. Ar trebui să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește programul UE pentru consumul de fructe în școli, a fost uh, o propunere a Organizației uh, Mondiale a uh, Sănătății. O, Parlamentul a sprijinit această propunere. Îi mulțumim Parlamentului pentru acest sprijin. 90 de milioane de euro au fost puse deoparte în buget pentru acest program și au fost împărțiți acești bani statelor membre pe baza solicitărilor. Unele state membre, din motive diferite, nu au dorit să participe la acest program, însă majoritatea statelor membre și-au exprimat interesul, deci avem 23 de uh, state membre care pentru 2009-2010 și-au manifestat interesul față de acest program excesul, surplusul care nu a fost folosit de către statele care nu au participat, uh, banii au fost reîmpărțiți în aceste uh, state membre care și-au manifestat interesul. Uh, de fapt, e vorba de o sumă destul de importantă. Datorită problemelor mai ales logistice și legate de administrație și de implementare și mai ales datorită problemelor legate de solicitări de cofinanțare. Să nu uităm că există o solicitare din partea uh, statelor membre. Statele membre în condiții normale trebuie să cofinanțeze în proporție de jumătate acest program și în 25% în țările de coeziune, așa numitele uh, țări de coeziune, bugetul total este de 90 de milioane de euro pentru Uniunea Europeană și contribuțiile uh, pentru statele membre sunt cam de 160 de milioane de euro în total pentru Uniunea Europeană și bugetele naționale. Datorită cofinanțării, Uh, pentru a exemplifica această problemă, în, în Germania există 16 landuri, doar, doar 7 landuri din cele 16 au uh, dorit să participe datorită problemelor de cofinanțare. Au mai fost și alte aspecte, precum criticile aduse în ce privește sarcina administrativă, cea legată de controle și de administrație și ne aflăm într-o situație tipică, pe de o parte dorința de a promova Uh, un program bun, toată lumea e de acord că e vorba de un program de calitate, dar pe de altă parte dorința de a ne asigura că banii contribuabilului, banii europeni sunt bine cheltuiți, astfel încât să nu uh, există fraude sau să nu apară tot felul de articole polemice în presă. Și există uh, un echilibru fragil între obiective și obiectivele pentru acest program și folosirea corectă a banilor contribuabilului. Uh, în 2009-2010 nu am uh, cheltuit uh, toată suma de 90 de milioane de euro datorită acestor probleme pe care le-am menționat. Am uh, cheltuit doar 37%, 33 de milioane de euro. Cam o treime din suma totală. În programul 2010-2011 situația stă mult mai bine și sperăm să putem să folosim Uh, în totalitate finanțarea pe care o avem la dispoziție. Și am făcut și câteva schimbări în ce privește regulamentul de, sau regulile de implementare care sunt menite să simplifice uh, activitatea statelor membre trebuie să publicăm un raport uh, cu privire la concluziile legate de acest program până la sfârșitul anului 2012 și datorită acestor probleme uh, pendinte, și datorită și controalelor care, să nu uităm, sunt aceleași folosite pentru uh, programul consumul de lapte în școală, deci nu ar trebui să fie o noutate totală pentru statele membre, însă constatăm că această chestiune a problemelor administrative, a sacinii, a poverii administrative, reprezintă baza pe care secretariatul și colegii vor avea posibilitatea să um, evalueze această povară administrativă și sperăm ca până la vară să fie publicat un uh, raport. În legătură cu aceste probleme pendinte, am uh, instituit un grup al uh, factorilor implicați care s-a întâlnit prin, pentru prima dată în februarie anul trecut și în acest an se va întâlni în 24 martie. E vorba de un grup extins format din factorii implicați, uh, Uh, care au, și-au manifestat interesul față de programul consumul de fructe în școli și părți sau persoane competente din statele membre. Suntem uh, de asemenea pe cale să înființăm un grup științific format uh, din experți care va aduce asistență comisiei în ce privește datele științifice, apoi schimbul de bune practici, schimbul de idei și uh, Uh, dorința de a uh, eficientiza funcționarea acestui program. Aș dori să mai menționez faptul că acest program, uh, consumul de fructe în școli, nu vizează doar introducerea în alimentația școlarilor a fructelor și a legumelor, pentru că deocamdată cu 90 de milioane de euro posibilitățile, uh, sigur, sunt destul de limitate. Dar noi dorim să folosim uh, acest program, merele de pe săptămână, dorim să deschidem uh, portița pentru măsurile de însoțire. Și astfel statele membre, în cadrul strategiilor naționale, vor putea lansa programe în uh, Uh, împreună cu uh, ministerele de agricultură, industria agroalimentară și așa mai departe, vor putea veni cu propuneri pentru ca în programa școlară să uh, fie inclusă și, uh, și această noțiune de uh, sănătate, de dietă sănătoasă, astfel încât copiii să înțeleagă cât de importantă este acest contact, această legătură între mediul urban și agricultură și mediul rural și așa mai departe. Sigur că încercăm în mod constant să mărim consumul de fructe, Uh, pentru ca deprinderile alimentare ale copiilor, în momentul în care se Uh, formează, ele să fie prelungite și în perioada maturității și astfel acest program de consum de fructe în școli să uh, determine consumul de fructe nu numai în uh, cadrul în rândul copiilor, ci și în rândul părinților, anturajului și a dascărilor. Deci, iată, e vorba de un efect multiplicator care depășește limitele consumului de fructe în școli. Deci, domnule președinte, deocamdată vă pot uh, confirma faptul că acest program funcționează, probabil că ar putea fi îmbunătățit uh, din perspectiva birocrației, administrației și mai uh, există și aspectul legat de cofinanțare. Știm că pentru anumite state membre reprezintă un obstacol și o problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc reprezentantului Comisiei, mulțumesc domnului Helgard. Domnul Avia a cerut cuvântul, vă rog. Președinte, la Mulțumesc, domnule președinte. Uh, comisia uh, ne-a spus câteva lucruri utile, dar uh, aș vrea să vă spun că avem 22 de milioane de copii în Uniunea Europeană care au, care au o greutate mai mare decât normală și mai multe milioane de copii obezi. Ori Organizația Mondială a Sănătății afirmă că trebuie să consumăm cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi. Ori programul fructe și legume, fructe la școală poate să uh, ne ajute să mergem în acest sens. Este evident că Diferențierea, uh, necesitatea uh, cofinanțării de către uh, statele membre a avut un impact în cadrul Uniunii și am avut aderări, adeziuni diferite. Țări care nu au refuzat să adere, altele care au aderat parțial și altele care s-au investit total. Așa încât aș dori să pun următoarea întrebare pentru Comisie cum se face că în textul regulamentului ca uh, pentru programul fructe uh, pentru școală avem limitări de finanțare. E ceva care nu apare de obicei în astfel de documente. Avem un prag de 400 de uh, uh, milioane de euro ceea ce ne limitează și de asemenea, ne arată și faptul că, uh, sau ne face să înțelegem de ce acest program a, uh, s-a dezvoltat cu întârziere. Apoi, uh, acest program care trebuia să uh, intre în uh, funcțiune în decembrie 2009, ei bine, nici până în momentul de față nu funcționează. Cum de uh, avem Uh, aveam uh, peste 2 milioane de euro uh, pe an avem, aveam prevăzute reuniuni anuale pentru pregătire. Cum de până acum nimic din tot ce s-a prevăzut nu a pornit. Toate uh, aceste uh, acțiuni de sistematizare sunt importante importante, dar în mod special pentru un astfel de program care poate să aducă o diferență în ceea ce privește sănătatea noastră, cum de nu pornește odată. Mulțumesc, John, și acum uh, doamna Jäger. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, îi mulțumesc și comisiei pentru această prezentare. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, e îmi amintesc de introducerea acestui uh, program fructe la școală mm, în Germania, din câte știu, gestionarea acestui uh, program este uh, foarte uh, dificilă. Comisia ar trebui să ușureze această sarcină administrativă și care îngreunează punerea în practică a acestui program. Noi, ca Parlament European, trebuie să facem în așa fel încât um, copiii să aibă o alimentație echilibrată, bazată pe fructe și legume. Acest lucru este important dar mm, noi trebuie să să conservăm aceste programe pentru că ele să fie acceptate. Aud astăzi că uh, are efecte pozitive la școală, ori uh, administrarea, gestionarea acestui program trebuie să fie ușurată. Um, uh, trebuie să, să uh, dăm a, această posibilitate și de asemenea trebuie ca banii să fie bine utilizați și aici sunt de acord cu Giovanni uh, și dacă uh, Comisia poate să, să scadă, să facă să scadă uh, birocrația pe acest punct, atunci vom ajunge să avem și succes. Mulțumesc, Elizabeth. Uh, domnul Ulgard, uh, aveți cuvântul din nou. Mulțumesc, voi reacționa pe scurt. Aș dori să spun că de, de ce există această limită în text de 90 milioane de euro? Pentru că a făcut parte din compromis, soluția de compromis din partea Consiliului când a fost adoptat textul acesta. A fost adoptat. Poate nu ar trebui să spun acest lucru, dar a fost adoptat înainte de procesul de codecizie. Întrebarea legată de întârzieri. Aș spune că ședința, reuniunea extinsă a acționarilor. Deci au, există două grupuri aceasta a acționarilor, a grupurilor de interese și apoi a grupului de experți. Prima reuniune a primului grup a avut loc în februarie anul trecut și a doua va avea loc pe 24 martie. Website-ul, da, au apărut uh, unele întârzieri și încercăm să le corectăm. Și acest lucru a ținut, a fost o problemă legată de organizarea internă, de cei care au proiectat acest website și vom încerca să îndreptăm lucrurile cât mai curând cu putință, apoi întâlnirea grupului de experți, da? Au existat unele întârzieri și aici, dar pentru că a trebuit să parcurgem un sistem anevoios intern de înființare, apoi au fost, uh, uh trimi, au fost uh, primi, au fost primite apoi cererile, s-a terminat termenul limitat de depunere și experții uh, sau oamenii de știință nu vor. În, în curând, foarte curând, acest grup de experți va funcționa, va deveni operațional. Mă bucur să aud că există sprijin din partea, din partea Parlamentului European legat de această schemă, de acest sistem care mi este foarte drag, este un fel de copil al meu Mă bucur că îl veți sprijini. Mă bucur că îl veți sprijini și eu sunt foarte conștient despre acest echilibru între control pe de o parte și pe de altă parte posibilitatea statelor membre de a folosi sistemul în mod rațional. Ne vom strădui să-l îmbunătățim și vom încerca să respectăm acest echilibru. Mulțumesc! Bine. A questo punto, se non ci sono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 E vorba de pregătirea unui aviz și îl rog pe Giovanni să prezinte avizul coordonatorilor și apoi vă da cuvântul domnului Mărghele pentru comentarii. Mulțumesc! În elaborarea avizului am ținut cont de o notiță, de o notă trimisă Comitetului SURE. Politica agricolă comună are elemente suplimentare care nu au existat în trecut Așadar, în afară de faptul că permite producția unei cantități și a unei calități suficiente în Uniunea Europeană, a dobândit acum o valoare, o valență suplimentară, diferită, referitoare la bunurile publice, care sunt produse de agricultură, dar pentru care fermierul nu primește nicio compensație. Așadar, pentru a justifica acest transfer de resurse, politica uh, agricolă comună a devenit mai verde, mai, uh, mai uh, ecologică. Pentru a avea însă aceste atribute pe care nu le-a avut în trecut, cere din partea uh, Uniunii un buget financiar suplimentar care să fie cel puțin egal cu ceea ce s-a spus că um, trebuie să fie la sfârșitul acestei perioade financiare. Nu ne putem imagina ca prin toate aceste cerințe suplimentare vizavi de agricultură, deci este inimaginabil ca fondurile să dispară. Aș vrea să menționez aici două aspecte. Pe de o parte, cadrul financiar multianual am văzut că în primii ani, anii perioade, sunt folosiți pentru pregătire și inițierea programelor, iar ultimii ani sunt anii în care cea mai mare parte din bani este folosită. Dar nu dorim să avem resurse nefolosite, așadar Haideți să încercăm să facem acest instrument cât mai eficient cu putință. Și al treilea aspect se referă la structura bugetului. În care, de care se ocupă comitetul. Ca să ne asigurăm că banii există pentru primul și al doilea pilon, cred că este necesar să existe o structură bugetară asemănătoare cu cea pe care am avut-o, în care o parte se ocupă de sprijinul specific acordat uh, pacului. Mulțumesc. Perez, e quindi io darei subito la parola a te. Irace. Și acum, domnul Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vă spun că sunt uh, în general de acord cu punctele menționate în acest proiect de aviz. Cred că împărtășim aceleași preocupări și această comisie, acest comitet, s-a pronunțat prin intermediul mai multor avize în ceea ce privește nevoile politicii agricole comune, tocmai pentru a face față provocărilor de care vorbim. În ceea ce privește scenariul uh, referitor la o eventuală reducere totală a contribuțiilor țărilor membre la buget, precum și despre uh, voința de a incorpora noi politici, de a introduce noi politici. Um, cred că este uh, dificil, cred că trebuie să mm, facem eforturi împreună cu Comisia pentru Agricultura Parlamentului pentru a, defini, uh, a ne defini în mod clar poziția în ceea ce privește viitoarea perioada, următoarea perioadă uh, um, bugetară. Uh, noi, în cadrul grupului socialist, am făcut-o deja, precum și în sânul grupului nostru pe uh, perspective financiare și cred că Eh, dacă ne înscriem cu toții pe aceeași direcție, ei bine, vom eh, reuși ca eh, Parlamentul să meargă și el pe direcția menționată. Avem o politică agricolă comună, al cărei buget a scăzut în perioadele anterioare și pentru a face față acestor provocări trebuie să menținem, cel puțin să menținem bugetul la nivelul său actual. Vă mulțumesc! Mulțumesc. George Lyon. Uh, present, uh, Louis, just to say, uh, I... Eu sprijin în foarte mare măsură uh, raportul uh, prezentat aici astăzi, proiectul de raport. Cred că este succint și foarte la obiect, uh, sublinind votul Parlamentului cu ocazia um, necesității menținerii bugetului. De asemenea, cred că este la fel de important să subliniem serviciile de mediu suplimentare la care trebuie să ne așteptăm în viitor. Este important de subliniat faptul că fără un buget corespunzător nu, reușim să, nu vom reuși să atingem aceste obiective care vor fi menționate uh, uh, și de următorul raport. Apoi nevoia de flexibilitate sporită dacă ne uităm la cum va arăta bugetul în 2013, ne vom uh, apropia de o disciplină financiară și vor apărea provocări majore legate de sursele de finanțare necesare pentru atingerea unor obiective și intervenții pe scară largă în caz de criză. Este foarte important să vedem cum putem uh, găsi, identifica instrumente, instrumente financiare uh, care ne vor, putea, care ne vor fi utile în viitor. Mulțumesc. Grazie, George. Onorevole Reimers, prego. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să spun că raportul mi-a făcut și mie o impresie foarte pozitivă. Este important să ne asigurăm că există finanțare pe termen lung și în același timp trebuie să fim conștienți de amenințările, de pericolele pe care le-a menționat uh, domnul Lyon. Trebuie să trebuie să avem la dispoziție instrumente, dar să știm cum să le folosim. Un lucru care mi se pare foarte important este nevoia de a atrage atenția asupra faptului că trebuie să existe mai multe, mai multe fonduri pentru toate domeniile de servicii publice. Am văzut importanța uh, alimentelor în general, inclusiv pentru stabilitate. Trebuie să alocăm fonduri și protecției mediului, de exemplu, dar producția de alimente în următorii ani. Deci cred că producția de alimente va deveni și mai importantă, va deveni o cheie în scopul menținerii păcii. În consecință, cred că trebuie să promovăm cercetare și dezvoltare și transferul rezultatelor acestor activități la un preț rezonabil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Lavia pentru un raport foarte concis. Doar uh, sprijin uh, doc- comentariile făcute de antevorbitorul meu în legătură cu importanța producției de alimente. Am avut chiar o dezbatere în legătură cu prețurile la alimente, chiar în mijlocul zilei la Strasbourg, pentru că de obicei când ne ocupăm de agricultură acolo este miezul nopții. Alimentele sunt într-adevăr de importanță vitală și realitatea unui buget adecvat pentru politica agricolă este la fel de vitală. Sprijin de aceea comentariile legate de cercetare și dezvoltare. Paragraful 5 este foarte important datorită gamei largi de extinse de obiective și politici și de asemenea paragraful 3 reforma PAC într-o Uniune Europeană de 27 de state membre și paragraful 2 care atinge multe elemente cum ar fi bunăstarea animală, protecția mediului în contextul PAC și al Uniunii Europene. Mulțumesc raportorului pentru raportul său și așa cum au spus și alți colegi, dacă această comisie poate să fie unită și puternică și uh, să prezinte un buget puternic pentru PAC. Cred că vom face progrese. Mulțumesc! Mulțumesc, Marian! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt de acord, 100% cu sugestiile uh, domnului Ilavia. Structura bugetului, așa cum este ea acum, ne ajută să păstrăm fondurile pentru agricultură în viață. Flexibilitatea este bună, dar nu dorim să să facem, să lăsăm ca aceste fonduri să fie folosite și în alte scopuri. Flexibilitatea este, pe care o doresc atât de mulți, poate să reprezinte și un mijloc de folosire a banilor, adică luându-i de la bugetul pentru agricultură și folosindu-i în alte, pentru a-i folosi în alte scopuri. Comentariile făcute de, de colegul meu. Bunuri publice. Avem nevoie de bani pentru cheltuielile pentru agricultură, dar trebuie să explicăm în același timp oamenilor că securitatea alimentară este foarte, foarte importantă. Trebuie să realizăm faptul că alimentele sunt produse de fermieri care reprezintă jumătate din populație. Deci un venit cinstit, corect pentru ei este un lucru care justifică cheltuielile pentru agricultură. Așadar, întreaga dezbatere legată de ecologizare, să spunem, este bună, dar trebuie să explicăm acest lucru oamenilor. Oamenii vor înțelege mai bine. Mulțumesc, Herbert. Căsnem. Domnul Glattenfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost uh, efectuate mai multe studii, au fost publicate rapoarte care au evidențiat care sunt provocările pentru deceniul următor. Energia, apă, dar și penuria de produse alimentare. Și toate aceste probleme sunt uh, din ce în ce mai uh, importante, simțim chiar astăzi cât de importante, pentru că chiar în prezent uh, simțim pe pielea noastră cum cresc prețurile la alimente și la energie și aceasta în mod constant. constant. În ce privește importanța tot mai mare a securității alimentare, cred că ar fi foarte important ca Uniunea Europeană să uh, acționeze eficient împotriva volatilității prețurilor. Și în acest sens ar trebui ca măsurile de intervenție ori să fie aplicate, ori să se adopte și alte acțiuni în ultimii ani, Uniunea Europeană, dacă ar fi intervenit pe piața cerealelor, cu siguranță în locul prețurilor actuale foarte ridicate, ar fi putut să vindem cereale cu uh, profit sau cu un randament uh, maxim. Ceea ce sigur că ar fi adus bani la bugetul european. Însă agricultorii au pierdut foarte mulți bani și consumatorii la rândul lor au avut de pierdut. Iar în prezent, multinaționalele, multinaționalele de cereale fac profit. Apoi, în ce privește gestionarea resurselor de apă, ar trebui să acordăm o atenție sporită strategiilor regionale de gestionare a apei, tocmai pentru a proteja uh, resursele de apă. În ce privește energia acum, agricultura este unul dintre sectoarele care folosește uh, energie în uh, Uh, cantitate foarte mare. Însă, din punctul meu de vedere, aceasta nu e o problemă, ci o soluție, pentru că agricultura poate să uh, contribuie la uh, eforturile de raționalizare a energiei și prin intermediul biomasei, de exemplu, ar putea fi chiar producătoare de energie. Însă pentru ca energia să poată să își joace rolul în mod eficient, trebuie ca resursele pentru dezvoltarea rurală să uh, vizeze tocmai aceste obiective. Și deci după 2013 trebuie să adoptăm măsurile care merg în această direcție. Mulțumesc domnul Glattenfelder, domnul Egnu și apoi uh, Jose Bove. Uh, domnule președinte, mă numesc Egnu. Egnu mă numesc, știu că e un nume cam greu de pronunțat. Aș dori să-l felicit pe domnul Avia, a făcut sugestii și nu a uh, menționat cuvintele uh, schimbări climatice sau încălzire globale. E un mare progres și vă mulțumesc pentru că eu și alți uh, cultivatori de sfeclă ne-am pierdut o mare parte din recoltă datorită vremii foarte reci. Ori ni se spune tot timpul că încă, atmosfera se încălzește datorită dioxidului de carbon. Mulțumesc foarte mult, poate că e un pas înainte. Uh, pe ordinea de zi se vorbește despre provocările politice și resursele bugetare. Cred că problema e că uh, plata unică pe uh, suprafață se îndepărtează tot mai mult de agricultorii care își asumă riscurile și care uh, duc activitatea în acest domeniu și ajunge în mâinile latifundiarilor și o, o tendință care va continua dacă nu ne opunem. O altă provocare e să ne asigurăm că banii din pilonul 2 sunt uh, cheltuiți în mod cugetat și nu ironic irosiți pe uh, tot felul de programe stupide precum cele pe care le-am uh, votat în trecut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Egnu. Jose Bove acum. Da, uh, doar câteva puncte ce nu au fost încă abordate. În primul rând, un lucru foarte important de amintit anume că dacă vrem într-adevăr să avem un nivel de buget în consecință, trebuie ca proiectul pro- politicii agricole uh, să fie legitim. Dacă proiectul nu are legitimitate, el nu va putea fi apărat. Cred că e clar. Vom continua această dezbatere, dar nu trebuie să uităm că cetățenii europeni finanțează acest proiect prin impozitele pe care le plătesc. Deci trebuie să avem obiective clare, prin urmare. Apoi, alte două puncte încă neabordate. Chestiunea reechilibrării dintre cereale și carne. Astăzi nu există posibilități de stocare publică sau privată a cerealelor. Deci va trebui să punem la punct o linie în acest sens, pentru că uh, toate de, um, uh, depozitările au fost distruse de comisia precedentă, iar statele și comisia în momentul ăsta nu au posibilități uh, ca să uh, repună în funcțiune stocarea pentru cereale la nivelul celor pentru uh, necesare de uh, uh, branșa de creștere animalelor. Apoi, e chestiunea controlului ehm, subiectelor sanitare. Este prin urmare, eh, vorbim de EFSA, eh, care nu are posibilități financiare ca să adâncească, eh, să-și adâncească activitatea. Or, ori susținem EFSA prin fonduri publice și prin comisii, ori ea e finanțată de către întreprinderi. Dar dacă ne uităm la scandalurile în curs actualmente referitoare la relațiile cu întreprinderile, e bine, trebuie să ne gândim la întărirea EFSA și a bugetului acesteia și cred că este de asemenea un subiect care trebuie să avanseze în cadrul dezbaterilor noastre. Mulțumesc, Jose. Acum Sergio Silvestri. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să susțin uh, proiectul prezentat de colegul Lavia, nu doar pentru că este colegul meu, uh, dar și pentru că ceea ce mi se pare a fi uh, un punct uh, extrem de împărtășit este uh, eficacitatea raționamentului său. Nu putem să nu vorbim nimic despre reducerea progresivă a cotei um, PAC în bilanțul Uniunii, care trece care uh, în 2000 2013 va ajunge la un nivel de 39% din bugetul general. Uh, în uh, multe ocazii am avut probleme în a apăra chestiunile de fond legate de politica agricolă, poate pentru că noi înșine am fost um, legați de dezbaterea actualmente în curs uh, în Uniunea Europeană, pentru că banii actualmente uh, uh, alocați agriculturii sunt interpretați ca bani pentru asistență, um, pentru um, exploatările agricole. Or, um, noi e vorba să apărăm interesul general tuturor, noi agricultorilor. Este vorba de un fond pentru garantarea securității alimentare, este pentru un fond pentru amenajarea teritoriului, pentru păstrarea uh, mediului uh, înconjurător și ambiant, uh, pentru păstrarea agriculturii în um, peisajul global. Or, și apoi nu, uh, uh, din păcate, nu ajungem să uh, le oferim agricultorilor un fond minim. Se, vor, se, se vorbește despre faptul că avem aici niște, faptul tocmai că nu avem un fond minim garantat în agricultură. Nu trebuie să ne pierdem în raționamente fastidioase, trebuie să spunem lucrurile clar, în mod clar, și anume că nu putem să nu menținem această uh, parte, cotă de buget la același nivel după 2013. Avem nevoie de mult curaj, de multă determinare pentru um, a um, apăra utilitatea resurselor pe care Uniunea Europeană uh, le uh, alocă PAC, așa încât susțin uh, felul în care uh, domnul Lavia a uh, susținut uh, respectivul punct de vedere. Și acum dau cuvântul domnului Megale, domnul general, director general adjunct. Uh, iar domnul Lavia va încheia discuția, evident. Okay. Thank you, Chairman. Uh, I would first... Mulțumesc. Aș dori să spun în primul rând că Credem că acest proiect de aviz prezentat de domnul Avia este o bază foarte bună de discuție aici în Parlamentul European în legătură cu perspectivele viitoare ale bugetului european după 2013. După cum știți, comisarul meu apără o reformă ambițioasă a PAC pentru perioada de după 2013. Ambițioasă înseamnă, după cum a spus domnul Bove, o reformă legitimă a pacului. Nu voi intra în amănunt în această politică, în această strategie a comisarului meu, pentru că vom putea discuta acest subiect la următorul punct de pe agenda, de pe ordinea de zi proiectul de raport al domnului Des, însă vreau să menționez că această reformă va răspunde provocările, provocărilor din strategia 2020 vom încerca să aducem o contribuție majoră din punctul de vedere al politicii agricole comune. Așa cum a spus și domnul Lavia, suntem de părere că mm, dacă uh, suntem ambițioși, legitimi și îndrăzneți, mm, acest lucru va fi aproape imposibil dacă banii disponibili pentru această politică vor scădea în mod semnificativ. Este foarte dificil să-i motivezi pe fermieri să meargă în direcția corectă dacă fondurile de care s-ar bucura ar fi reduse. De aceea lucrăm și ne bucurăm că raportul domnului Lavia clarifică acest lucru. Finanțarea după 2013, după PAC, trebuie să fie adecvată, adică trebuie să fie la înălțimea activității pe care trebuie să o desfășoare PAC. Un aspect se referă la flexibilitate. Flexibilitatea este un lucru foarte important și va fi un, și mai, un problemă și mai importantă în perioada de după 2013. Însă trebuie să avem grijă de un lucru. Flexibilitatea poate să meargă în multe direcții și aceasta înseamnă că flexibilitatea ar trebui, după părerea noastră, să fie concepută astfel încât să evite ca pentru chestiuni din afara sferei PAC. Banii ar putea să fie deviați astfel încât obiectivele uh, PAC să nu mai fie atinse. Un alt aspect foarte important pe care vreau să-l subliniez în raportul, proiectul de raport al domnului uh, Lavia este faptul că dânsul dorește ca pacul să rămână în într-un singur loc în cadrul financiar multianual, deoarece subliniază faptul că PAC nu este un animal cu o aripă stângă și o aripă dreaptă, ci este un întreg. Este o politică întreagă, întreagă care este percepută uh, Um, într-un mod sub pilonul 1 când este vorba de măsuri de piață și într-un alt mod din motive tehnice și bugetare atunci când vorbim despre pilonul 2, adică dezvoltarea um, rurală. Cei doi, uh, trebuie ca acești doi piloni așadar să rămână aceiași sub același, um, aceeași rubrică bugetară. Repet ce am spus la început, uh, părerea domnului Lavia avizul domnului eh, Lavier reprezintă o contribuție foarte bună din punctul de vedere al PAC într-o dezbatere mai generală legată de viitoarea finanțare a PAC. Mulțumesc. Bine. Grazie al direttore generale Megele. Adesso nel dare la parola finale all'onorevole Mulțumesc domnului director general și vreau să vă amintesc tuturor că Termenul limită de depunere a amendamentelor, dacă aveți amendamente, deci termenul limită este 2 martie. Deci, poi mâine la ora 12. Giovanni, aveți cuvântul. In tanti hanno ripreso il fatto... Aș uh, spune mai întâi că ați vorbit de concesia, uh, de, de um, Uh, faptul că raportul meu era, a fost scurt. Uh, am avut mm, a trebuit să mă opresc în limita de uh, 1500 de litere, deci de semne. Uh, toate acestea, acest, această constrângere nu se aplică amendamentelor, așa încât cred că pot să mai adaug câte ceva și poate că o să depășesc cele 1500 de semne. Uh, mai multe elemente interesante au fost puse în evidență de această dezbatere. S-a vorbit despre flexibilitate, primul punct foarte important. Știți că prin tratatul de la Lisabona, Uh, avem o chestiune care dă naștere unor controverse um, între instituțiile europene, conform serviciului juridic ale, uh, al Parlamentului. Atunci când e vorba de transfer, dincolo de trebuie Uh, acestea trebuie adoptate în unanimitate, ceea ce este uh, foarte greu uh, de atins. Deci finanțarea PAC uh, ține de o chestiune mai largă, anume a flexibilității în interiorul bugetului Uniunii Europene. În consecință, uh, acesta este un, uh, o, o chestiune, o problemă care trebuie rezolvată o, printr-o soluție care să permită virarea unor resurse de la un Uh, către un capitol, de la un capitol către un altul. Obiectivul PAC este evident să mențină producția, nivelul de producție al unor produse, ceea ce se întâmplă în momentul de față în regiunea uh, mediteraneană, uh, este că um, avem țări mari producătoare de cereale, precum Rusia, care ar dori să oprească uh, exporturile uh, care garantează securitatea alimentară. Deci, trebuie să considerăm, să luăm în considerare PAC, uh, uh cu un obiectiv suplimentar și anume producția de produse alimentare și securitatea alimentară. Deci relația dintre aceste două elemente. Uh, Sigur, în uh, raportul DES uh, vom uh, merge mult mai în detaliu pe acest, aceste chestiuni, dar ar trebui să vorbim și despre cercetare și inovație. Uh, a fost evocată competitivitatea pe piața mondială. Evident, este esențial în cadrul unei noi politice agricole comune uh, că în, în cadrul unei noi PAC uh, cercetarea și inovația joacă un rol prioritar. Mm, este un, o chestiune esențială și trebuie să ne asigurăm că ea există și Eh, trebuie să ne asigurăm de asemenea de legitimitatea PAC pentru că eh, este o politică agricolă comună ce trebuie să fie înțeleasă. Vom cu toții noi vom uh, permite să uh, ameliorăm textul pe care l-am propus. Uh, uh, mă refer și la chestiunea sanitară și uh, al EFSA. Aceasta ține de finanțarea agențiilor. E, e, e cu totul altceva. Sigur că putem să ne referim la acest lucru în momentul în care vom discuta bugetul, pentru că a putea să luăm în calcul posibilitatea de a contribui la o mai mare securitate alimentară. Vă mulțumesc tuturor și sunt, vă stau la dispoziție pentru a îmbunătăți acest text. Mulțumesc, domnule Lavia, vă mulțumesc tuturor. Cred că putem să trecem acum la ultimul important și cel mai important punct de pe ordinea de zi, și anume politica agricolă comună în perspectiva anului 2020. E vorba de un raport uh, al lui Albert Des. că acest punct este foarte important. Albert Des își va prezenta raportul acum, dar mai înainte aș dori să uh, repet faptul că uh, Uh, este uh, un, uh, un lucru foarte important ca în acest stadiu să fim uniți. Cu cât comisia noastră este mai unită, cu atât vom avea mai multă influență asupra deciziilor luate de comisie. Și acum Alberdes ne va prezenta raportul său îi mulțumesc lui Franco Chiriaco pentru prezența sa aici, este raportor la ECOSOC și ne va explica după aceea uh, poziția adoptată de comisia din care face parte. Albert, ai cuvântul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Paolo, liebe Kolleginnen Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Paolo. Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai Comisiei, mă bucur că, iată, avem uh, ocazia să acordăm uh, ceva timp în această dupămasă uh, subiectului PAC în perspectiva anului 2020. E o primă astfel, astfel de dezbatere pe care o organizăm de când colegii au primit documentul. Uh, după uh, raportul uh, Lyon și după propunerea Comisiei, e pentru prima dată când Parlamentul European are ocazia să își manifeste poziția. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru comunicare și în raportul meu anterior am abordat o chestiune oarecum similară Apoi, o mare parte din aspectele din raportul George Lyon au fost și ele incluse aici. Deci aș dori să mulțumesc Comisiei și pentru domnului George Lyon pentru uh, munca pregătitoare uh, pe care au uh, desfășurat-o. Raportul meu a fost poate în mod surprinzător de detaliat, pentru că eu consider că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, Uh, Parlamentul European a dobândit uh, o competență sporită în domeniul codeciziei și în același timp trebuie să ne asigurăm că ne ridicăm cu adevărat la uh, înălțimea acestor așteptări. E adevărat că Parlamentul European trebuie să coopereze mai strâns cu Comisia Europeană dacă dorim să avem o politică agricolă comună de calitate. Sigur că la sfârșitul acestui proces va trebui să negociem și cu Consiliul. Ă, premisa de la care pornesc eu e că politica agricolă comună ar trebui să devină mai echitabilă, mai, ă, mai ă, justă. De asemenea, trebuie să fie mai simplă, mai ușor de înțeles atât de către agricultori de fermieri cât și de către administrație. Deci trebuie ca pacul să fie mai simplă, dar trebuie să se mențină și obiectivele și obiectivele politicii agricole comune care poate că ar trebui și să fie chiar îmbunătățite. Cred că în mare parte suntem de acord cu aceste obiective. Problema este ca după 2013 să avem o uh, politică agricolă comună eficientă care să se, bazează, uh, să se bazeze pe mecanisme de finanțare sănătoase, așa cum uh, a subliniat domnul Lavia în cadrul raportului său pe care tocmai l-a prezentat. Și de aceea avem nevoie de politică agricolă comună. Și aceasta pentru ca pentru fermierii din Europeană, dar și pentru a uh, garanta securitatea alimentară pentru 500.000 uh, de uh, persoane. Apoi, trebuie să ne asigurăm că agricultura europeană este durabilă și să ne permită să menținem și să protejăm resursele, zăcămintele în mod durabil. Dezvoltarea durabilă e o parte foarte importantă a acestui raport. Dacă dorim să atingem toate aceste obiective, Așa cum uh, s-a subliniat atât în poziția, deci în raportul Lyon, dar și în uh, comunicarea Comisiei, trebuie să avem un sistem care să se bazeze pe un pilon sau pe doi piloni. Trebuie să avem uh, structuri foarte clare care se afle, să se afle la baza acestei structuri pe doi piloni și trebuie să evităm birocrația inutilă. O astfel de structură solidă, bazată pe piloni, este foarte importantă pentru ca noi să putem să ne asigurăm asigurăm că avem uh, standarde mai ridicate în Europeană, standarde pe care atât cetățenii cât și fermierii și le doresc. Uh, de asemenea, trebuie să răsplătim, să recompensăm uh, servicii care nu sunt recompensate de către piață și aici mă refer la securitatea pe care o aducem fermierilor noștri. Trebuie de asemenea să compensăm pierderile duse de eliminarea barierelor la nivel mondial și am vorbit de zahăr în această dupămasă, în dezbatere s-a văzut că în domeniul zahărului, dar și în alte domenii, nu mai avem suficiente garanții în ce privește uh, hrana disponibilă. Industria agroalimentară ne-a informat că există suficient zahăr la prețuri accesibile pe piața mondială. Ori am văzut că prețurile, ă, tarifele la zahăr ă, au devenit foarte volatile și deci nu ne mai putem baza pe cantități imense de zahăr disponibile. În ce privește ă, sistemele de plăți, trebuie să reducem diferențele între statele membre. E uh, un um, element care a fost foarte surprinzător în ultimile luni, respectiv faptul că au apărut tot mai multe diferențe și tot mai mari între statele membre. PAC-ul poate să își atingă obiectivele fixate doar dacă avem mai multă solidaritate și o bază uh, comună uh, solidă la sfârșitul perioadei de tranziție. Sunt de acord că trebuie să depunem eforturi pentru a obține o agricultură durabilă. E clar că avem datoria să încercăm să reducem și deficiturile. Și cred că ar trebui să fie un uh, element foarte important, mai ales în ce privește plățile din primul pilon. Cred că deviza noastră ar trebui să încercăm să evităm uh, o povară suplimentară pentru fermieri și pentru administrație. Deci noul sistem trebuie să fie eficient și să fie simplu. Cred că obiectivele noastre trebuie să fie mai flexibile, să fie mai bine orientate, mai bine țintite și modul cel mai bun de a atinge acest obiectiv ar fi să folosim al doilea măsurile din al doilea pilon. Nu vreau să intru în, uh, prea mult în uh, detaliu, știu că uh, aceste măsuri au făcut obiectul uh, unor controverse, însă, domnule președinte, am programat votul la comisia noastră în 2 mai, după care va avea loc votul la plenară și eu cred domnule președinte, că avem suficient timp pentru a avea o dezbatere foarte vastă pe toate aceste uh, subiecte. De asemenea, din capul locului aș dori să mai subliniez de ce uh, aș dori ca toate aceste elemente să fie acoperite în al doilea pilon. Eu am o poziție foarte clară în acest domeniu. Dacă cineva dorește să vină cu contraargumente uh, și dacă mă va convinge că putem să trimitem aceste plăți în uh, primul pilon uh, fără o povară administrativă suplimentară, eu sunt gata să accept aceste contraargumente, dar deocamdată nu am fost convins. Există state membre în care fermierii primesc uh, până la 600 de euro per hectar și 30% din acești bani uh, sunt alocați ecocondiționalității ajungem la uh, o, un evantai între uh, 15 și 300 de uh, euro. Deci trebuie să ne asigurăm că avem uh, compensații echitabile care să nu se bazeze doar pe productivitate. Sigur că părerile sunt diferite, există divergențe, însă eu cred că ar trebui să introducem un sistem în cel de-al doilea pilon. De fiecare dată când vorbesc cu fermierii, mă surprinde faptul că mulți fermieri consideră că banii din primul pilon sunt bani siguri, ori banii din al doilea pilon nu sunt chiar atât de siguri. După 2013, ambele tipuri de finanțare vor ajunge pe picior de egalitate, ceea ce înseamnă că nu va, va mai exista niciun fel de uh, diferență între pilonul 1 uh, și pilonul 2, pentru că cheltuielile obligatorii uh, în forma actuală nu vor mai exista după 2013. Și în multe state membre s-ar putea ca această uh, nivelare să creeze probleme. Nu am găsit o uh, abordare europeană, uh, deci care un calapod care să meargă în toate statele membre pentru micile exploatații. Și de aceea, în raportul meu, vă propun să abordăm, să avem o abordare opțională în care statele membre să uh, aibă bani din pilonul 1 pe care să-i poată uh, distribui uh, micilor fermieri pe baza unei, unor criterii care să fie definite de către statele membre respective. Dacă optăm pentru un uh, procent uh, obligatoriu, uh, am putea să introducem această sugestie prin intermediul amendamentelor. Apoi mai există o problemă foarte importantă, cea a tinerilor fermieri. Știu că în multe state membre situația pentru tinerii fermieri e foarte dificilă. Ei au foarte greu acces la creditare și astfel demarează, au, probleme mari în demararea activității agricole și cred că ar trebui să uh, lansăm un program în pilonul 2 pentru a aborda uh, aceste chestiuni. În ce privește regiunile dezavantajate, cred că ar trebui să menținem uh, sistemul actual în care aceste regiuni sunt acoperite de către pilonul 2. Mai există multe măsuri care variază de la un stat membru la altul care ar putea să intervină, să fie acoperite tot de pilonul 2. Nu vreau să intru în amănunt acum, însă aș dori să mai spun un lucru Sunt convins că nu uh, putem să eliminăm toate prioritățile care au fost fixate pentru uh, pilonul 2. Am putea ajunge la un pilon 2 care să fie însoțit de un sistem de finanțare care, fără cofinanțare, ar putea fi pus la dispoziția fermierilor care, au, uh, care primesc bani în uh, pilonul 1. Și apoi, în al doilea, un al doilea bloc de măsuri ar fi măsurile uh, legate de protecția mediului, ar fi măsurile adoptate pe bază voluntară și Așa cum am spus în raportul meu, am putea avea 75% finanțare europeană și 25% finanțare națională pentru astfel de măsuri. Chiar dacă, încă o dată, am putea adopta o abordare diferențiată, mai ales pentru noile state membre. În uh, ce privește fondurile pentru dezvoltare rurală, am uh, vorbit cu foarte mulți factori implicați și am ajuns la concluzia că, cu câteva excepții, ar trebui să menținem o structură de cofinanțare 50%-50%. Însă această, aceste cifre legate de cofinanțare, aceste, aceste procente, ar putea să uh, fie modulate în funcție de împrejurări. În ce privește intervenția pe piață, situația piețelor, o, pe care, de, un subiect pe care l-am discutat astăzi, e foarte important să menținem instrumentele existente, cred. Într-o perioadă de criză economică, trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente sunt uh, folosite uh, în mod orientat, în mod țintit, pentru a ne asigura că problemele care pe viitor vor proveni din fluctuațiile mari de pe piață uh, pot fi rezolvate printr-o uh, reacție rapidă din partea noastră. Sunt de acord cu uh, domnul vicepreședinte care spunea că trebuie să acordăm o atenție sporită acestui subiect. Poate ar trebui să ne gândim la un sistem în care să, uh, să menținem uh, niveluri minime de depozitare, de stocare pentru a evita tocmai specula. Și putem face acest lucru da, doar dacă avem aceste cantități minime de rezerve pentru, ca, uh, pentru a tăia astfel craca uh, sub picioarele speculanților. În ce privește dezvoltarea rurală, e clar că putem să preluăm uh, programele care au fost concepute pentru strategia UE 2020. eu personal vin dintr-o regiune din Germania în care după cel de-al doilea război mondial um, regiunea a fost uh, una dintre cele mai sărace din Germania și recent am uh, citit un uh, raport al unor experți care au făcut un clasament al regiunilor celor mai bine plasate pentru viitor, celor zece regiuni și trei dintre ele erau din circumscripția mea electorală. Uh, și uh, astfel putem uh, vedea seama cât de multe uh, putem obține prin intermediul dezvoltării rurale. Sper ca și alte regiuni din Europa să copieze sau să, să copieze exemplul regiunii mele. Multe regiuni din Europa sunt dezavantajate, însă sper să fim în stare să găsim cele mai, multe, cele mai bune măsuri pentru a permite acestor regiuni să spere să aibă un viitor mai luminos. Uh, aștept cu nerăbdare dezbaterile pe marginea acestui raport. Cei care mă cunosc știu că sunt dornic să ajung la compromisuri uh, Uh, în această uh, după masă, intervenția mea era menită să declanșeze o dezbatere, o dezbatere care, așa cum am spus la început, sper să dureze câteva săptămâni, poate chiar câteva luni și sperăm uh, să adoptăm un raport care să fie votat majoritar la plenară, pe care Comisia să îl poată folosi pentru propria propunere legislativă. Aș dori să mulțumesc tuturor interlocutorilor, mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc, mulțumesc Mulțumesc, Albert. Uh, sigur că avem foarte multe cereri de, uh, de luare de cuvânt. Mulți colegi s-au înscris. Însă, întâi trebuie să-i dau cuvântul colegului Franco Chiriaco din păcate, Franco, 20 de colegi au cerut să ia cuvântul. Uh, te rog să îți respecti timpul alocat, raportor din partea Comitetului Economic și Social, care ne va prezenta poziția uh, votată astăzi de către Comitetul la secțiunea NAT. Are cuvântul colegul Franco Chiriaco. Per averci invitato a questa vostra riunione. Come lei ricordava, proprio questa... Mulțumesc, domnule președinte. ha discusso e approvato il Am adoptat avizul referitor la viitorul PAC uh, pe care uh, discuție finală uh, va avea loc pe 15 martie. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Des ca raportor și îi, îl invităm um, în mod oficial să vină la CES ca să discute cu um, consilierii. Eu însumi nu sunt agricultor, eu fac parte din grupul 2 care reprezintă lucrătorii, deci practic pe mine nu mă privește uh, uh, acest raport, mă aflu deasupra părților implicate, dar uh, tocmai uh, vreau să subliniez faptul că se pune în evidență calitatea fermierilor de producători de alimente. Pentru noi PAC este o garanție pentru a-i asigura un bun uh, venit și un venit adaptat tuturor agricultorilor din Uniunea Europeană. Pentru comitet, agricultorul activ trebuie să um, prezinte, e, e, să respecte respecte um, exigențele referitoare la producție și la produse uh, și să uh, participe la piața locală. Mm, uh, uh, regulamentul trebuie aplicat um, și în pe, nu numai pentru uh, salariul, pentru uh, munca salariată, ci și pentru munca nesalariată, munca agricultorului uh, și e nevoie de o justificare socială a utilizării resurselor europene. Noi avem trei obiective fundamentale. Um, nu vorbim de muncă, munca înțeleasă nu, nu numai pentru um, calcularea capingului și nu doar pentru a-l uh, compara Europa, ci ca uh, și capital uman. Avem 18 milioane de lucrători uh, europeni activi în agricultură. Apoi alte 4 milioane nu sunt reperabili și nu au contracte de muncă și uh, adesea în unele regiuni, în unele state din uh, Europa um, aceasta este o realitate. Uh, PAC trebuie să urmărească sporească, uh, să, să facă în așa fel încât în Uniunea Europeană agricultura să fie un sector competitiv, inovator, în funcție de condițiile social-economice. Mm, se, se referă la uh, securitatea lucrătorilor, respectând întreaga conformitate cu clauzele sociale. Comitetul crede că este imposibil să se realizeze o reformă eficace a PAC după 2013 în absența unor indicații clare în ceea ce privește hotărârile luate, în ceea ce privește dimensiunea și compoziția bugetare. Uh, Uh, pentru aceasta trebuie să definim legătura care există între obiectiv, instrument și resursă financiară. Uh, aș mai adăuga, domnule președinte, un ultim lucru, uh, amintind că deschiderea piețelor va Uh, duce la o puternică uh, creștere a concurenței în ceea ce privește prețurilor, în special în ceea ce privește um, uh, produsele de bază. Deci avem aici și o volatilitate a piețelor, deci trebuie să adaptăm instrumentele actuale pentru a ajunge la o stabilizare a pieței. Vă îi mulțumesc lui uh, Franco Chiriaco și acum deschidem dezbaterile. Uh, în primul rând, reprezentanții grupurilor și după aceea toți ceilalți. În ordine, 23 de colegi au cerut cuvântul, deci vom avea nevoie de ceva autodisciplină. Luis, poți să începi. Mulțumesc, domnule. președinte. Știu că nu avem mult uh, timp la dispoziție. Aș dori să mulțumesc domnului Albertes. Știu câte eforturi a depus recent uh, și știu și ce misiune dificilă îl așteaptă. Aș dori să mai scot în evidență câteva aspecte, aspecte pozitive din raportul său. Domnul Des a urmat linia raportului Lyon într-o mare măsură, dar și uh, propunerea comisiei și suntem de acord cu toate aceste propuneri. Considerăm că toate aceste propuneri sunt foarte bune și considerăm că o PAC puternică uh, trebuie să nu ducă la renaționalizare. Am dorit să avem o mai bună distribuire sau o, o distribuire echitabilă între statele membre. Pentru fermieri dorim simplificare, trebuie să simplificăm sistemul de plăți Uh, care actual, în mod, uh, uh, actualmente e legat de suprafață. De asemenea, trebuie să eliminăm criteriile istorice care sunt folosite pentru atribuirea ajutoarelor pentru fermieri. Iată care sunt aspectele cu care noi suntem de acord. Însă, sincer, pe de altă parte, aș dori să spun că mie mi se pare că raportorul a fost foarte imprecis când a schițat uh, domeniile în care Parlamentul trebuie să se facă auzit. De asemenea, mi se pare că nu a fost suficient de coerent pe chestiunile esențiale și permiteți-mi să, mă, să vă explic la ce mă refer. Raportul DES sugerează că ar trebui să avem o bază voluntară pentru plățile pentru fermieri. Nu înțeleg de ce uh, vorbim despre o bază voluntară. E vorba de uh, reguli pentru politica agricolă comună. Aceste reguli ar trebui să fie comune pentru a asigura coerență în întreaga Uniune Europeană. Domnul Des nu face niciun fel de sugestii pentru Uh, definirea agriculturii active sau activității active. Nu cred că uh, putem obliga Comisia să uh, vină cu o definiție. Noi suntem obligați să furnizăm noi o definiție și cred că domnul Des ar trebui să fie cel care să găsească o astfel de definiție. Apoi vorbește despre o distribuire echitabilă a ajutoarelor și sugerează faptul că statele membre ar trebui să cofinanțeze două treimi din din uh, media uh, de plată. De ce medie e vorba? E vorba de media actuală? Iată, e vorba de o chestiune foarte importantă. Ea trebuie să fie abordată și ar trebui să figureze în mod mai explicit în raport. Apoi domnul Des vorbește despre o, o acoperire adițională a riscurilor. Uh, la punctul 34 spune că ar trebui să avem o acoperire uh, um, suplimentară, dar la punctul 40 uh, el respinge un astfel de sistem de acoperire a riscurilor. Mi se pare că avem aici o contradicție. La fel, dacă ne uităm la punctul 52, aici uh, se militează pentru cofinanțare. și astfel uh, rămânem cu impresia că pacul ar trebui să redevină o politică națională, mai ales dacă ne uităm la punctele 35 și 52. Dacă le luăm împreună și dacă ne gândim la uh, finanțare și cofinanțare, nu cred că avem aici uh, de-a face cu coerență. Am auzit intervenția reprezentantului Comitetului Economic și Social și cred că Ehm, am constatat că nu se pune suficient uh, preț pe uh, factorul uman, pentru că uh, nivelul șomajului este foarte mare și dacă nu venim cu un prag minim, un prag maxim acceptabil, nu cred că suntem pe, în direcția cea bună. Punctul cel mai controversat din punctul meu de vedere reprezintă articolul 22 și aici e vorba de o sugestie care intră în contradicție cu principiul uh, simplificării pe care raportorul îl uh, pune în uh, Uh, evidență. Nu știu de ce se vorbește de o finanțare uh, în proporție de 100% în pilonul 2, când această mm-hmm. finanțare ar putea să se facă în pilonul 1. Uh, încercăm să introducem armonizarea și socialiștii au încercat să consolideze primul, pilonul 2, însă avem măsuri din domeniul protecției mediului care ar fi compatibile cu cele din pilonul 1 chiar domnul Des a spus și uh, sper să îmi amintesc bine, el uh, a spus că fermierii considerau că plățile din pilonul 1 sunt sigure, orică că plățile din uh, pilonul 2 nu sunt fiabile. Deci, uh, când e vorba de protecția mediului și de uh, măsurile legate de ecocondiționalitate, de ce să nu le includem în pilonul 1, care este mai uh, fiabil? Deci, pe ansamblu, cred că avem opțiuni mai bune uh, la dispoziție decât cele pentru care a optat uh, raportorul. E clar că obiectivele sunt uh, împărtășite de toată lumea, dar avem suficient timp la dispoziție. Am primit raportul doar acum ceva timp, nu am avut timp să îl studiem îndeaproape, dar cred că putem face să venim cu amendamente astfel încât poziția Parlamentului să fie cât mai puternică. Mulțumesc acum George Lyon. Uh, a Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi adaug și eu felicitările uh, domnului dess pentru, activit- pentru strădania domniei sale în încercarea de a discuta aceste idei din, din, um, cu membrii din grupul meu și din alte grupuri. Salut poziția, pozițiile, punctele uh, domniei sale de vedere, care mm, se leagă de unele provocări, linia bugetară puternică, o distribuție înțeleaptă, apoi fermierii activi. Salut uh, inițiativa domniei sale vizavi de acești fermieri activi. Poate că ar trebui să definim mai bine ce înseamnă fermieri activi în loc să uh, să rugăm Comisia să facă acest, acest lucru. Apoi uh, fenomenul de capping. Am unele preocupări și grupul meu, deoarece am putut să discutăm una din aceste subiecte în grupul meu. Articolul 68 are o propunere destul de confuză în legătură de abolirea uh, unui sprijin cuplat sau decuplat deci paragraful 15 și alineatul 15 și 16 ne întrebam ce înseamnă acest lucru în, în contextul um, plăților cuplate. Apoi uh, preocuparea, două preocupări majore mai avem, una legată de corectitudine. Dacă am înțeles eu bine citind raportul, dânsul dorește să se considere împreună plățile aferente ca pilonului 1 și 2 atunci când vorbim despre corectitudine, eu cred însă că ele trebuie separate. Pentru că există motive separate pentru care unele state membre au un nivel mai înalt de plăți pentru dezvoltare rurală față de altele. Este vorba aici de acel procent de 60% din, din media plăților directe la nivelul tuturor statelor membre. Dacă am făcut, am calculat eu bine, am ajuns la 175 de euro. Aceasta înseamnă că numai trei state membre ar, ar extrage niște foloase în urma acestei inițiative. Eu cred că această ambiție nu este cea mai mare. Alt, un alt domeniu de îngrijorare, de preocupare se referă la alineatul 22, în care se vorbește despre un model aferent plăților directe. Eu cred că modelul este mai complicat pentru că trebuie în unele împrejurări, deci unele state membre, nu toate, ci unele state membre, trebuie transferate de la pilonul 1 la pilonul 2 și apoi banii, fondurile trebuie să fie retransferate în unele state membre. Finanțarea se face prin transferarea banilor de la pilonul 2 la pilonul 1, în alte state membre se folosește cofinanțarea și a treia opțiune pentru statele membre care doresc să finanțeze din uh, pilonul 2. Există așadar trei modalități de finanțare și dacă am înțeles eu, penalitățile există. S-ar, dacă nu respecti acest uh, principiu, există sancțiuni, se pierd uh, plăți. Situația de aceea este complexă și dificil de înțeles. Avem până la urmă trei modele de finanțare, mecanisme de finanțare pentru această măsură nouă, în funcție de statul membru care alege o opțiune sau alta. Și în ultimul rând, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, se vorbește despre abolirea <clears throat> celor trei domenii prioritare cheie, dar nu se vorbește în amănunt care ar trebui să fie obiectivul cheie al dezvoltării rurale. Da, eu cred că trebuie să fie în, în armonie cu strategia 2020. Trebuie să fim siguri că înțelegem exact ce ținte dorim să aplicăm, ce măsuri în contextul dezvoltării rurale care să fie cele mai benefice pentru societate și pentru fermieri. Mulțumesc. Grazie, George. Adesso... Mulțumesc, George. Acum James Nicholson. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să salut această ocazie de a putea discuta pe această temă. Aș dori să-i să, oferim încrederea noastră domnului Des pentru faptul că putem a introdus în, în proiectul dânsului um, subiecte de gândire pentru noi. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, când ați spus că trebuie să conlucrăm, să cooperăm, dacă dorim să fim luați, să, privim, să fim priviți cu seriozitate ca și Comisia. Oamenii trebuie să ne respecte, dar trebuie să și înțeleagă. Este neîndoielnic faptul că suntem cu toții de acord, noi, noi vorbim cu toții despre simplificare, dar nu prea reușim să ajungem acolo. De aceea trebuie să ne străduim să realizăm um, simplificarea. Pentru că situația nu e simplă deloc și nu este nicio soluție ușoară, este prea birocratică. Trebuie de aceea să găsim o cale mai bună de a controla sistemul, de a-l aplica. După părerea mea, încrederea. Nu știu care este situația în alte țări, dar în țara mea. Dacă renunți la plata unică, ce se bazează deocamdată pe o situație istorică? Deci dacă renunți la ea, indiferent cât ești de mic, de, cât de fermă mică sau mare ești, vei distruge baza agriculturii în întreaga Europa. Acest lucru trebuie să fie esențial și trebuie să existe flexibilitate, bineînțeles, flexibilitate pentru aplicarea locală, regională sau națională. Nu poți să faci un, un același costum, care să, același model care să se potrivească în, Uni întreaga Uniune Europeană, pentru că suntem diferiți de la nord la sud, de la est la vest. Avem principii care trebuie să funcționeze peste tot. Când vorbim de cofinanțare, eu înțeleg prin asta o renaționalizare a agriculturii. Într-adevăr, trebuie să existe o oarecare latitudine în statele membre, în anumite regiuni, dar când e vorba de cofinanțare, ea nu trebuie să fie obligatorie. De exemplu, dacă oferi un avantaj uh, unui grup de fermieri dintr-un stat membru față de alt uh, grup de fermieri din alt stat membru, în unele state membre există acest, acest avantaj uh, care nu există în alte state membre. Și nu condamn pe nimeni pentru asta. Pot înțelege de aceea de ce alegătorii mei unor se înfurie. Am auzit ce a spus George în legătură cu ce înseamnă un fermier activ. Și înțeleg de ce raportorul nu a definit mai amănunțit un fermier activ, pentru că cred că aceasta poate să fie una dintre cele mai importante uh, probleme cu care ne vom confrunta noi sau Comisia, deoarece există dificultăți multiple și variații multiple. E ca și cum ai deschide un cuib de, de viespi uh, și de probleme. Și nu aș încerca să definesc ce înseamnă un fermier activ, dar poate George o va face. Și de aceea aștept cu nerăbdare să ascult să aud aceasta. cum ar putea să fie această definiție și această dezbatere care putea fi foarte interesantă. Încă unul sau două aspecte pe care vreau să le relev. Trebuie să aflu mai multe despre subiectul uh, Uh, asigurării naționale de risc. Nu trebuie să ne repezim uh, prea tare în această direcție. Deocamdată nu pot să sprijin această idee pentru că nu știu suficiente despre ea. Dar trebuie să spun că, într-adevăr, există această nevoie de a sprijini plasa de siguranță. Plasa de siguranță trebuie să existe piața trebuie să îi poată face față. Cred că avem nevoie de un PAC care să funcționeze bine pentru cei care produc alimente în Uniunea Europeană. Și trebuie să asigurăm această, aceste resurse alimentare în Uniunea Europeană. Și trebuie să lucrăm mai mult și George a, a încercat să facă acest lucru și a vorbit de transferul de, de fonduri de la un pilon la altul și invers, trebuie să vedem cum putem să facem acest lucru posibil, nu trebuie să introducem mai multă birocrație. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, James. Martin Osling. Martin, ai cuvântul? Ja, ich darf zunächst auch Albert äh, danken für seine Arbeit. Er wird es nicht leicht haben. Der Există limite Exist în ceea ce privește această propunere, care a fost atât de bună, uh, intervenientul s-a întrerupt pentru că era o interferență de telefonie mobilă. În în ceea ce privește trebuie să revedem, să vedem mai amănunt toate aceste propuneri, dar poate o întrebare numai de ce raportorul în ceea ce privește structura pe doi piloni s-a a păstrat această structură. Cred că lucrurile trebuie să fie clare uh, de aceea, comisarul care eh, și-a făcut și el raportul și căruia îi mulțumesc în ceea ce privește ecologizarea, sunt măsuri care țin de primul pilon, dar nu știu de ce mm, este atât de, de greu să formulăm unele măsuri, să le facem să treacă, eh, să le formulăm în așa fel încât să nu fie atât de birocrație, să nu implice atâta birocrație. Poate că nu toate acestea sunt măsuri care uh, foarte ușor de supravegheat. Sigur că uh, suntem de acord, uh, avem toate măsurile de co-condiționalitate care țin de controlul mecanismelor și cred că pe subiectul ăsta putem ajunge la un compromis. Ce nu, pot să, ce nu înțeleg este punctul referitor la micii agricultori. sigur că ne înțeleseserăm sau înțeleseserăm că trebuie să uh, uh, ne atragă atenția mai mult acest subiect. Or, mm, uh, am zis că trebuie să îi susținem mai mult, dar dacă uh, ei nu apar în structură, ce să facem? Trebuie să-i încurajăm, nu trebuie să le punem uh, bețe în roate din punct de vedere administrativ. Și apoi cred că apare și un punct care nu a fost suficient tratat, uh, anume al uh, echității redistribuirii um, în este etal. Nu, nu cred că e ceva impozabil, nu poate fi transpus de la o țară la alta și apoi termenul. Până la ce dată trebuie adaptat și adoptat acest lucru? Uh, sunt uh, to toate statele uh, membre sunt uh, implicate. Apoi, echitate activitatea în interiorul agricultorii. Nu înțeleg de ce nu a fost adoptat plafonul de uh, uh, nu a fost uh, adoptat de, de, comisie. Avem un instrument care a fost pus la uh, dispoziția noastră. Prin asta se, cree se pot crea locuri de muncă și nu s-a vorbit despre lucrul ăsta. Cred că din punct de vedere al uh, locurilor de muncă, cred că este un punct important în ceea ce privește PAC. Apoi, uh, articolul, în ceea ce privește articolul 46, 86 uh, este foarte bun, accesul la, pe piață trebuie să fie asigurat uh, conform regulament, regulilor europene, bineînțeles, e, e valabil și pentru aprovizionarea mm, în ceea ce privește alimentele alimentarea, uh, alimentația uh, animalelor este un lucru foarte important. Aș fi preferat un raport mai ambițios, mai echitabil în felul în care a fost uh, în, în conținut ne punem întrebarea dacă putem să atingem obiectivele, există un um, Cred că trebuie să fim mai ambițioși în ceea ce privește acceptarea de către populație și să-i convinge pe toți membrii Parlamentului că politica agricolă uh, comună trebuie să fie susținută. Mulțumesc. Acum uh, cuvântul le aparține tuturor celorlalți colegi. Uh, au mai rămas 20 de uh, înscriși pe lista de lor la cuvânt, așa încât vă rog să fiți cât mai conciși cu putință. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit cu mare atenție raportul și aș dori să fac următoarele comentarii. Se face referire la convergență și la divergență în acest raport. Și se pare că uh, din, pe mai multe subiecte pozițiile noastre sunt divergente și aceasta în funcție de grupurile din care provenim. Există aspecte pozitive foarte importante, de exemplu, menținerea bugetului agricol pentru perioada post-2013, și, bineînțeles, finanțarea plăților directe din buget cu doi piloni și simplificarea implementării pacului și aceasta în beneficiu fermierilor. O astfel de simplificare este foarte importantă dacă dorim să asigurăm un venit uh, echitabil și adecvat pentru fermieri și sigur că trebuie să avem reguli eficiente, dar și produse de calitate. E important să avem și o structură echilibrată și în, ce privește uh, subvențiile, sprijinul și cred că ar trebui să avem o abordare echilibrată și pentru perioada de uh, tranziție. Și cred că uh, domnul Des nu s-a referit suficient la aceste aspecte. Pentru că dacă nu aprofundăm acest subiect, uh, efectele negative ar putea fi uh, dezastroase pentru anumite regiuni și sunt de acord că nu ar trebui să fim de acord cu o uh, sumă forfetară pentru întreaga Uniune Europeană. Uh, E nevoie și de criterii obiective pentru uh, felul în care plățile directe sunt uh, distribuite. De asemenea, trebuie să ținem cont și de caracteristicile sau de specificitățile regiunilor. Apoi, trebuie să ne asigurăm că avem condiții de piață mai flexibile. Implementarea măsurilor de piață nu a fost încununată de succes până acum. Apoi, în ce privește ecologizarea agriculturii, cred că trebuie să avem proceduri mai eficiente dacă dorim să ne asigurăm că într-adevăr uh, venim în întâmpinarea uh, fermierilor și a nevoilor lor. Și bineînțeles că uh, toate aceste măsuri necesită finanțare. Însă, în, pe ansamblu, aș spune că raportul domnului Des este foarte bun și aș dori să-l felicit. E în orice caz o contribuție foarte importantă pentru agricultură. Mulțumesc, domnul Dorfman, acum. Doamna Iegle și după aceea domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului, uh, lui Albert, pentru că a depus uh, eforturi considerabile pentru acest raport. În ce privește conținutul raportului și viitorul uh, PAC, o dezbatere care cu siguranță ne va răpi foarte mult timp, trebuie să facem referire la toate documentele relevante, respectiv raportul Lyon, raportul Papastamcos uh, legat de aspectele internaționale, un alt document important care ar trebui să reprezinte o bază pentru reforma PAC. Această chestiune nu a fost foarte importantă data trecută când am discutat reforma PAC. O altă contribuție importantă este raportul la VIA cu privire la implicațiile bugetare. Nici nu cred că ar trebui să ne gândim la reformă dacă nu avem uh, o finanțare suficientă. Și cred că s-au făcut câteva afirmații prudente. Au fost uh, evidențiate câteva uh, subiecte pe care suntem de acord, dar și subiecte divergențe. Punctul 22 mie mi se pare extrem de controversat și va trebui să fie aprofundat. Însă, cred că putem să îl sprijinim pe domnul comisar care dorește un screening european uh, în ce privește plățile Cum putem însă să inducem această uh, ecologizare, această înverzire a agriculturii? Unele state membre sunt dispuse să financeze această mișcare, altele nu. Toate aceste măsuri ecologice de, legate de, de, de uh, ecologizare merg mână în mână cu uh, plățile directe, altele nu. Deci s-a făcut sugestia să punem fondurile în um, pilonul 1 și cred că ar trebui într-adevăr să Uh, ne îndembatem cu dinții pentru această finanțare. Și dacă aducem această finanțare în pilonul 1, cum putem să controlăm? În pilonul 2, țara mea, de exemplu, a făcut foarte multe, dar avem măsuri similare și în pilonul 1. Mi se pare că avem, iată, o birocrație excesivă și o suprapunere a eforturilor. În pilonul 2 am putea avea măsuri uh, obligatorii și cofinanțare. Iată o posibilitate. Domnul Heusling, domnule Heusling, uh, nu e foarte ușor să milităm pentru această ecologizare uh, în uh, condițiile în care uh, cre uh, crescătorii de animale în regiunile periferice au problemele pe care le am. Mă gândesc, de exemplu, la crescătorii de ren din uh, Laponia sau la crescătorii de vite din uh, sudul Spaniei. Uh, aș dori să lansez un apel la unitate. Ar trebui cu toții să ne unim eforturile pentru a ajunge la un compromis pentru acest acord. Mulțumesc, domnul Dorfman, spune președintele. Mai avem 17 persoane înscrise și la ora 18 trebuie să încheiem uh, pentru că avem și ședința coordonatorilor după aceea. Deci vă rog dacă se poate să nu vorbiți prea mult. Herbert și apoi Jose Bove. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție ce s-a spus. Voi încerca să vă urmez sfatul. Această dezbatere s-a axat foarte mult pe, uh, pe uh, ecologizare, pe ecocondiționalitate. E foarte importantă ă, condiționalitatea, dar mai există și alte aspecte importante pentru reforma PAC. Și cred că un bun punct de plecare ar fi să analizăm situația actuală. Reforma din, 2000, din 1992, care a uh, introdus uh, criterii geografice pentru plata uh, plăților directe, în această reformă 20% din fonduri uh, au fost alocate programelor de mediu. Uh, Dacă nivelăm situația, ar trebui să venim cu aceleași solicitări pentru cei care au solicitat 30% și nu 20%. Aș dori să uh, îl salut pe raportor pentru că spune că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți, e adevărat. Din punct de vedere istoric, cred că ar trebui să ne întrebăm dacă această legătură făcută cu uh, plățile dacă uh, această cuplare între plată și productivitate și suprafața la hectar uh, a fost cu adevărat o idee bună. De exemplu, acești uh, fermieri care produc 10% din valoarea totală primesc 40% din uh, subvenții. Mă întreb dacă e echitabil, dacă e corect și să nu, dacă nu ar fi mai bine să investim uh, bani și în tinerii fermieri care doresc să își demareze activitatea. Domnule președinte, știu că mi-am depășit cele două minute pe care mi le-ați uh, alocat, însă încă două cuvinte. În ce privește uh, micii fermieri sau fermierii tineri, Uh, ideea, de a, uh, ideea este să îi stimulăm pe aceștia, dar ar trebui să ne asigurăm că măsurile care uh, le sunt adresate nu duc la o, suprame, la o birocrație suplimentară. Domnul Bove. Domnule președinte, domnule Des, sigur că uh, am primit raportul tradus în limba noastră uh, foarte de curând, așa încât analiza mea va fi mai mult mai globală și pe fond și pe formă. În ceea ce privește forma, uh, cred că ar fi important ca raportul să fie structurat uh, pentru a fi de, ușor de înțeles, luându-se chestiunea consum, producției consumului și chestiunea agricultorilor. Și am să revin pentru că în felul acesta lucrurile sunt înscrise în tratatul de la Roma ca să vedem care este scopul politicii agricole comune și pentru ca, după părerea noastră, să se ajungă la o coerență conforme cu coerența PAC, așa cum a început ea în 58. În ceea ce privește marile uh, Um, obiective, marile mize, două sunt uh, cele mai importante. În primul rând, redistribuirea ajutoarelor. Este adevărat că astăzi avem o uh, redistribuire nedreaptă. Comisia însă își recunoaște acest lucru. În ziua de astăzi, jumătate din agricultori nu primește niciun fel de ajutor. Și când ne uităm astăzi la ceea ce se întâmplă cu um, uh, crescătorii de porci și de păsări care nu mai au niciun fel de venituri, uh, nu putem, nici, nu putem să-i mai uh, ajutăm pentru că ei nu mai fac parte dintre agricultorii care primesc ajutoare astăzi. Deci redistribuirea este uh, o chestiune fundamentală atât pentru agricultorii în ansamblu cât și, cât și pentru țări. Limitarea ajutoarelor sub un anumit nivel ridică o altă problemă pe care nu am abordat-o aici, anume aceea de a ști dacă susținerea directă directă este o susținere pe venitul agricultorilor sau pe cifra de afacere a exploatării agricole. Sunt două lucruri diferite și trebuie ca să uh, clarificăm lucrurile. Cifra de afaceri față de revenit. Trebuie să discutăm și dacă zicem că limităm nivelul, e Mm, e, e bine să ne referim la venit, nu la cifra de afaceri, pentru că altfel uh, vom continua să susținem pe termen nelimitat. Trebuie să terminăm cu finanțarea unor oameni care nu sunt activi. Regina Angliei nu are de ce să fie uh, finanțat prințul de Monaco sau ducesa de Alba. Um, al doilea obiectiv este uh, acela de a avea o politică agricolă ă, sustenabilă deci, și Sustenabilă înseamnă practici care să-i permită agriculturii să se dezvolte de-a lungul uh, multor generații, nu să se distrugă totul deodată și de aceea, de aceea de, de, în același mod să-i se permită agriculturii să se adapteze condițiilor climatice. E o chestiune nouă. Toate acestea trebuie să le punem în primul pilon și ține de solidaritatea intraeuropeană. Toate țările nu sunt egale în ziua de astăzi astăzi față de problemele bugetare mm, în Irlanda, agricultorii, ă, Irlanda nu va avea, de exemplu, astăzi ă, instrumentele ca să-și susțină agricultorii la fel cum o poate face Franța sau Germania. Deci astfel putem să ducem mai departe proiectul nostru comun. Uh, Mm, mulțumesc și acum Marta Labela și după aceea uh, McGuinness. Mm, domnule președinte, aș vrea mai întâi să încep printr-o frază itali în italiană care spunea, uh, Antonio Gramsci spunea, că uh, uh cu o frază de Antonio Gramsci, Uh, citind raportul prezentat, uh, am fost cuprins de mai multe temeri și nu mi-e teamă să spun, uh, să folosesc acest cuvânt. Uh, tratatul de la Lisabona ne-a uh, dat o formidabilă putere de codecizie. Am lucrat uh, împreună pe un raport cu o semnificație foarte puternică. George Lyon e, e un exemplu. Și îi mulțumesc lui Albert Das că a încercat să înnoiască lucrurile, dar nu știu unde mergem. Avem tot feluri de paragrafe, de note de subsol, mm, mm, numai că um, ceea ce este cel mai problematic este extrema volatilitate care se va, uh, se va continua și în anii viitori. Uh, mă rezum să vă spun că îmi este foarte teamă uh, că cea mai mare dificultate pentru noi uh, că nu vom ajunge la un mesaj clar al Parlamentului, ceea ce să, va face să, ne, să, să ni se nece puterea de, de codecizie. Când am citit raportul, așteptările erau clare, dar când am citit raportul, punctul 58, bine, m-am întrebat ce vroiam de fapt noi prin acest raport, în special pentru, urm, pentru, pentru dezbaterile următoare, trebuie să, neapărat să ajungem la un mesaj clar al Parlamentului și asta va fi un lucru greu de uh, realizat. Și acum, domnul McGuinness. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit pe domnul Des pentru un raport extrem de interesant pentru membrii. Acest raport ne-a făcut să ne gândim mai adânc despre lucrurile cu care ne confruntăm în această comisie. Este o sarcină aproape imposibilă aceasta de a reforma pacul într-un mod în care să ne permită să ne confruntăm cu toate aceste probleme care au fost menționate deja aici Aș dori doar să fac unele, câteva scurte comentarii. De obicei nu sunt de acord cu domnul Bove, însă vreau să-i mulțumesc pentru două referiri. Una, la um, referirea la agricultura sustenabilă. Cred că avem nevoie de o agricultură sustenabilă competitivă. Acesta este obiectivul nostru. Trebuie să ne reformăm uh, politica în această direcție. Apoi, Există state membre în unitatea în Uniunea Europeană care se află într-o situație mai bună de a-i finanța pe fermieri. Vorbim însă despre o politică agricolă comună în Uniunea Europeană, vorbim despre finanțare de 100% către plățile directe, avem așadar aici un acord și trebuie să fim atenți în toate reformele noastre să nu disturbăm uh, piața internă și de aceea apreciez uh, foarte mult aceste comentarii uh, pe acest subiect. Trebuie să definim mai în profunzime cuvântul ecologizare. Și ultimul aspect care se referă la definiția fermierilor activi, definiția de fermieri activi. Cred că și dacă stând să-i ascultăm pe, pe colegii mei, dacă toți fermierii mici sunt fermieri activi, există fermieri mici care sunt și altceva în afară de fermieri. De aceea trebuie să examinăm mai amănunțit acest uh, element și, da, într-adevăr, avem nevoie de un mesaj coerent care va reieși din amendamente și ultimul punct, Există state membre, există autorități competente în unele state membre care se află în poziția cea mai bună de a decide vizavi de punerea în aplicare. De aceea avem nevoie de flexibilitate într-o, în contextul unei structuri agreate comune în statele membre vizavi de punerea în aplicare a reformelor uh, respective avem nevoie, într-adevăr, de, de, studii mai, pro, mai, profunde care vor, vor îmbrăca forma uh, amendamentelor. Mulțumesc, uh, Margaret. Aș dori să-i dau cuvântul în continuare. Voi face un comentariu scurt. Sunt de acord cu punctele principale prezentate deja de antevorbitorii mei, legătură cu conceptele generale, abordarea, complementaritatea cu strategia 2020, nevoia unui buget suficient și adecvat, apoi instrumente de piață corespunzătoare, definițiile pilonului 1 și 2, așa cum au spus și alți colegi, atunci când privim um, obiectivele noastre, simplificarea lor, și punerea lor în practică, putem în final să ajungem la un obiectiv opus, adică a crea mai multă îndoială, confuzie și așa mai departe. E vorba aici de articolul 22. Trebuie să definim foarte bine pilonii. Nu înțeleg foarte bine de ce trebuie să avem condiții diferite, criterii diferite, transfer de la un pilon la altul sau și invers. Uh, această abordare pare, este într-adevăr foarte opacă. Există și alte chestiuni la care s-ar putea ajunge la un acord fără vreo problemă, însă cred că va trebui să negociem mai mult, să ajungem la un compromis în, comitetul, în comisia noastră și o poziție comună pe care să o putem apăra în viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea sa importantă. Mi se pare că raportul său afirmă mai multe lucruri importante asupra cărora va trebui să se pronunțe Parlamentul European. Uh, uh, de exemplu, anunț uh, luarea de reguli, stabilirea de reguli care să fie comune, abandonarea referințelor istorice, necesara simplificare administrativă cu o revizuire uh, fundamentală a ecocondiționalității. Cred că trebuie să revenim uh, asupra lor prin măsuri pragmatice, conforme cu realitatea um, agronomică, um, zootehnică și așa mai departe a exploatării uh, agricole. Aș reveni asupra unor chestiuni care sunt subiect de dezbatere, uh, de exemplu ecologizarea. Uh, eu, uh, discutând cu mai mulți colegi, precum și cu oameni din afara adunării, am aflat că avem, am văzut că avem opinii publice cu reacții diferite pe aceste subiecte. În privința ecologizării, am descoperit, am aflat că în Germania acest lucru pentru opinia publică pentru uh, organizațiile non-guvernamentale, lucrul ăsta ține de cel de-al doilea pilon, în timp ce în Franța același gen de organizații uh, consideră că totul intră în primul pilon și pentru a trimite bani către al doilea pilon, va trebui să facem ceva pe partea uh, primului pilon. Deci trebuie să ținem, să ajungem să ținem seama de percepțiile diferite din opiniile noastre publice în modul în care tratăm subiectele. Cred, de asemenea, că nu toți dăm aceeași definiție la, această, la mai multe noțiuni precum această plasă de siguranță. Uh, Uh, am crezut că ne înțeleseserăm, dar am constatat că de fapt nu vorbim cu toții despre același lucru. Deci, domnule președinte, ca atunci, până, până când vom depune amendamentele, trebuie să mai discutăm împreună în comisie în ceea ce privește definiția unor termeni, pentru că altfel vom, uh, uh, vom vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegem cu toții în același mod. Aș vrea să îi mulțumesc și eu raportorului. Am două observații. În uh, cadrul comisiei nu trebuie să vorbim de uh, punctele asupra cărora suntem de acord. Eu cred că trebuie să, uh, de exemplu, că, că trebuie să vorbim nu despre uh, ecologizare, trebuie să vorbim de măsuri legate de mediul înconjurător și vă cer tuturor să ne punem de acord asupra ceea ce vrem să obținem. Nu trebuie să fie ceva birocratic. Trebuie ca măsurile de ecologizare, atunci când ele vor fi definite, trebuie să fie aproximativ aproape același lucru, de să se înțeleagă aproximativ același lucru. Mm, vorbim despre un alt număr de hectare de la un, sat, de la un stat la altul, ori nu, e, nu trebuie să ajungem la acest lucru. Avem nevoie de programe ecologice care chiar să fie puse în practică. Nu, nu trebuie să ne lovim de diferite obstacole. În țara mea avem multe programe voluntare, benevole, um, dar trebuie să vedem și care este raportul dintre măsurile de ecologizare și ecocondiționalitate. Aceste măsuri de ecologizare trebuie să țină de cel de-al doilea pilon. Nu e obligatoriu să le găsim în interiorul primului pilon și cred de altfel că dezbaterea referitoare la care pilon să fie aplicat este doar un, o chestiune de amănunt. Acum, cuplarea, decuplarea. Eh, politica nu poate construi întreprinderi. Trebuie să lăsăm societatea să-și dezvolte propriile structuri de, uh, uh antreprenoriale, dacă nu ajungem la socialism uh, vechiul model. Uh, trebuie să uh, avem ceva timp la dispoziție înainte de uh, data scadentă care este 14 martie. Vor apărea sute de amendamente după dezbatere, trebuie să-l ajutăm pe uh, Albert așa încât Dragi colegi, și eu aș vrea să-i mulțumesc lui uh, Albert pentru felul cum s-a achitat de această sarcină uh, dificilă. În toți cei interesați de acest subiect uh, sunt într-un număr imens, dar trebuie ca obiectivele PAC să nu fie pierdute din vedere. Eu una sunt convinsă că securitatea aprovizionării, schimbările climatice, um, securitatea alimentară, acestea sunt subiectele noastre. Mă voi limita doar la una sau două chestiuni. Aș vrea ca domnul Des să vorbească despre obiectivele globale ale PAC uh, în ceea ce privește consumatorii, climatul, protecția mediului. Trebuie să nu pună în pericol com, pericol competitivitatea. Uh, trebuie ca toate acestea să servească uh, faptului ca agricultorii să beneficieze de o plată decentă. Mm, dacă vedem criteriile care au fost definite. Eu, uh, una, dragi colegi, sunt convinsă că dacă vom continua în felul acesta, lucrurile nu vor merge cum ne așteptăm și banii vor fi pur și simplu risipiți. Deci am, uh, să vă rog să fiți mult mai um, preciși în ceea ce faceți și să privim lucrurile mai îndeaproape. Apoi, um, agricultura din sistemul privat. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Uh, agricultura lucrătorii uh, trebuie să uh, nu uh, funcționeze în prima și a doua divizie, pentru că finanțarea este dificilă, pentru că um, întrebarea pe care o pun eu este vrem o politică agricolă comună? ce se opune găsirii unei soluții, unei soluții europene și la această chestiune? Mm, apoi, Mm, dacă uh, uh, ne uităm la paragraful 36 la perturbarea piețelor, chestiune care perturbă piețele. Vă informez că propunerea este pentru luni 7 la Strasbourg la ora 19 vom avea încă o oră și jumătate de dezbatere pe acest subiect. Mai avem încă nouă cereri de luare de cuvânt, deci trebuie să limităm neapărat uh, minutele de intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă, voi încerca să mă exprim într-un minut, dar uh, cred că e vorba de discriminare, pentru că alți colegi au avut 3 sau 4 minute la dispoziție. Aș dori să mulțumesc colegului Albert Des. Mulțumesc uh, colegului Des, pentru că știu cât de greu este să uh, reconciliez toate opiniile diferite între, într-un raport, pentru că noi venim din uh, sud, din nord, din est, din vest și uh, interesele sunt foarte diferite. Pentru Leton, cel mai important în politica agricolă comună e ca această uh, politică să fie echitabilă. Uh, pentru fermierii letoni, plățile directe sunt foarte importante și de aceea aș dori să îl felicit pe raportor pentru că a venit cu o propunere să vină cu nivelul cel mai mic pe, la, la hectar. Îmi place și această idee a plafonării plăților la hectar. Letonii consideră că pragul minim ar trebui să fie de 75% din uh, media europeană. Plafonarea ar putea fi stabilită la 125%. De asemenea, suntem siguri că perioadele adiționale, perioada adițională nu ar trebui să depășească patru ani. Dacă ne uităm la reforma din 2003, am avut o perioadă de tranziție de doi ani, care a fost suficientă. Din raport lipsește ceva. Criteriile obiective pe care le-am uh, dezbătut la raportul Lyon și de aceea le Tony au venit uh, cu o propunere de criterii obiective pentru a uh, decide sumele sau felul în care uh, pot fi alocate sumele. PIB-ul pe cap de locuitor, apoi suprafața cultivată și, în al treilea rând, cuantumul sumelor necesare pentru a menține agricultura. Avem foarte multe progrese de făcut în legătură cu acest raport, dar cred că chiar dacă suntem, avem opinii diferite, putem găsi un consens. Mulțumesc, domnul Doamna Reimers, Vă reamintesc că și săptămâna viitoare vom avea ocazia să continuăm. Cei care nu iau cuvântul astăzi o vor face la dezbaterile următoare. Doamna Reimers, mulțumesc și eu voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Cred că uh, s-a spus foarte mult din ce doream eu să uh, acopăr. Cred că ce e important e să nu uităm că avem o criză economică și financiară care a avut un impact foarte important asupra acestui sector. De asemenea, avem o perioadă de turbulențe politice în europeană care afectează agricultura, agricultura care face parte intrinsecă, evident, din economia mondială. Vorbim de asemenea și de așteptările consumatorilor, ce așteptăm de la fermieri, dar totuși obiectivul principal al acestei reforme al uh, PAC ar trebui să fie uh, baza economică a agriculturii și trebuie să nu uh, subminăm uh, libertatea fermierilor de a-și desfășura activitatea. Domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Des, Uh, raportul dumneavoastră conține răspunsuri la multe uh, întrebări și mai include și o provocare, o provocare care mie mi se pare foarte importantă și care este uh, acoperită doar parțial. E vorba de competitivitatea agriculturii în Europa, competitivitatea la nivel mondial, care recent a avut de suferit. Importurile din țările terțe ar fi trebuit să ducă la o creștere a normelor, a standardelor în ce privește bunăstarea animală. Am fi dorit ca normele europene să uh, fie respectate de către toată lumea. Uh, trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt cu adevărat atinse, nu trebuie doar abordate. Apoi, în ce privește distribuirea finanțelor pentru a sprijini agricultura, ar trebui într-adevăr să avem aceste criterii obiective. Și sigur că există diferențe majore și uh, trebuie să existe diferențe, uh, discrepanțe, pentru că agricultura diferă de la o țară la alta, dar trebuie să ne bazăm pe criterii obiective. Cred că, uh, pornind de la raportul Lyon, putem să preluăm aceste criterii obiective din raportul Lyon și ar putea să fie un pas pentru raportul actual domnul Smith și apoi uh, doamna Costinger. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet ce au spus antevorbitorii. În ce privește dezvoltarea rurală și zonele mai puțin favorizate, uh, pe mine mă îngrijorează aceste măsuri obligatorii care trebuie să înlocuiască uh, măsurile precedente cu privire la dezvoltarea rurală. Trebuie să spunem că uh, proiectele cele mai inovatoare uh, ele, sunt proiectele în care a existat flexibilitate la nivel local sau la nivel regional și poate că ar trebui să uh, formulăm mai bine aceste, uh, aceste proiecte. Apoi, în ce privește zonele mai puțin fav favorizate, ele sunt foarte importante, banii pentru aceste zone sunt foarte importante. Uh, e clar că ele trebuie să fie incluse în reforma PAC, dar trebuie să menținem, uh, să, să menținem atenția pentru aceste uh, regiuni mai puțin favorizate, să le facem ca ele să devină, uh, um, să, să vină în centrul acestui raport. Domnul Schmidt, v-ați respectat timpul foarte bine, doamna Köstinger acum. Vă rog să așteți. Doam da, doamna Köstinger. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, subliniem, să subliniez faptul că, având în vedere că vorbim de ecologizare în primul pilon, nu ar trebui să se submineze poziția țărilor care au, făcut, uh, au, au, uh, au, au avut rezultate foarte bune în ultimii ani în acest domeniu. În țara mea, mai bine de 90% din fermieri au uh, primit finanțare pentru aceste măsuri de ecologizare în ultimii ani nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că dacă le includem în uh, pilonul 1, uh, mulți fermieri au respectat aceste măsuri de ecocondiționalitate. Și dacă subminăm poziția acestor uh, fermieri, ar trebui să venim cu justificări foarte pertinente. Apoi, în ce privește uh, plasa de siguranță și gestionarea riscurilor, așa cum a spus cineva înainte, e foarte important să vedem dacă dorim să pornim de la același punct, având în vedere uh, turbulențele de pe piețele agricole și uh, problemele cu care ne confruntăm datorită prețurilor foarte ridicate la cereale, e foarte greu pentru producători uh, să facă față situației, tocmai datorită acestor prețuri ridicate. Deci trebuie să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a, veni cu un, a găsi un sistem de compensații valabil. Și trebuie să ne asigurăm și că Uh, punem capăt speculei excesive. Cineva uh, s-a referit la măsuri uh, speciale pentru regiunile defavorizate, precum regiunile muntoase. Această idee a unor prime decuplate pentru a menține crescătoriile, de exemplu de bovine sau de ovine, în aceste zone sunt foarte importante dacă dorim să asigurăm un viitor fermierilor din regiunile muntoase. Aș dori să mai spun că tinerii fermieri merită o atenție specială și aș dori să salut propunerile domnului raportor în ceea ce îi privește. Nu cred că măsurile din pilonul 2 vor fi suficiente în acest sens. Cred că trebuie să fim mai curajoși pentru a promova interesele fermierilor tineri. Mulțumesc, uh, doamna Blosevici, apoi domnul Blosevici, apoi domnul Egnu. Przedstawić uwagi i polityki. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la viitorul politicii agricole comune. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Des, dar și celor care au contribuit la această dezbatere, pentru că raportul nostru este o bază solidă pentru activitatea noastră ulterioară, pentru a găsi soluții viabile. Cred că raportul merge în direcția potrivită, uh, dovedește o adevărată grijă pentru viitorul agriculturii în Europa. Totuși, acest raport nu conține propuneri foarte curajoase pentru a elimina uh, diferențele dintre noile și vechile state membre în ce privește plățile directe. Oricare ar fi uh, făgașul pe care o va lua politica agricolă comună în viitor, toate statele ar trebui să se regăsească în această politică agricolă comună. Sigur că e normal să există diferențe, pentru că există diferențe de la o țară la alta, în felul în care se practică agricultura, de exemplu. Și, bineînțeles, ele se oglindesc în uh, diferențe, ar trebui să se oglindească și în diferențele între, între plățile directe. Dar uh, diferența principală nu ar trebui să fie proveniența uh, fermierului sau exploatației respective. Cred că fondurile în, la modul absolut ar trebui să fie aceleași pentru toți uh, fermierii. Considerăm că există o discriminare între statele membre din acest punct de vedere și în primii zece ani de aderare, fermierii au primit mai puțină finanțare decât dacă uh, nu ar fi existat această discriminare. În uh, timpul Revoluției franceze s-a vorbit uh, foarte mult despre libertate și frăție. Avem libertate, avem frăție, dar nu avem egalitate și fără egalitate nu poate exista justiție. Iar noua politică agricolă comună ar trebui să uh, vină tocmai cu aceste criterii comune pentru a sprijini uh, fermierii și pentru a nu avea Europa la două viteze. Domnul Egnu. Albert, understand from the... Înțeleg că ai devenit din mail-urile tale că ai devenit socialist. Și chiar și ministrul ministrul englez al agriculturii te-a descris ca atare săptămâna trecută. De fapt, sunt foarte mulțumit că ești raportor pentru că e singurul europarlamentar care m-a sprijinit atunci când am încercat să vorbesc despre încălzirea globală și cum putem controla vremea. Cred, cred, sper că uh, cu tine în poziția de raportor vom găsi uh, soluții um, rezonabile dar nu pot să te sprijin în ceea ce privește cofinanțarea, în ceea ce privește cofinanțarea. Guvernul britanic are destul de puțin bani pentru acest scop, iar contribuabilii eh, englezi eh, nu sunt nici ei foarte mulțumiți. Eh, capping, ul pare o pierdere de vreme. Mai am 59 de, 59 de secunde am vorbit. Mulțumesc foarte mult, domnule mm, Moje pytanie jest, gdzie mamy drugi filar? Am o întrebare. Unde este, unde va fi urma pilonul numărul doi, cel, cel care se referă la dezvoltarea rurală? Un lucru complementar pilonului unu, modernizarea agriculturii, mai ales în statele membre noi care au nevoie de modernizare în agricultură. În trecut, inegalitățile din primul pilon erau compensate prin mijloace care țineau de pilonul doi. Au uh, ajutat la modernizarea și la restructurarea agriculturii în statele membre noi. Primul aspect, al doilea aspect, de ce ne temem de intervenții? pe piața agricolă. Pentru că fără intervenții în agricultură, piețele agricole sunt destinate eșecului. De ce ne facem iluzii în această privință? Și ultimul aspect. Se pare că se dorește urmărirea unei, unei reforme astfel încât să nu se realizeze nicio reformă. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc domnului Des pentru strădania dânsului în legătură cu această sarcină care nu e deloc ușoară, pentru că dânsul a, a trebuit să reunească mai multe aspecte divergente. Statele membre Uneori nu doresc să negocieze foarte mult și uneori doar așteaptă să vadă ce se întâmplă. Așadar, trebuie să uh, asigurăm uh, finanțare, să o respectăm în contextul pilonului 1. În ceea ce privește finanțarea pentru activitățile agricole, trebuie, acestea trebuie să fie justificate. Domnul Des a aplicat o abordare pozitivă. În ceea ce privește uh, ecocondiționalitatea în Cehia, de exemplu, Sper să avem ocazia de a clarifica a, aceste aspecte. Un mediu sănătos, un structuri, un, un peisaj sănătos, alimente sănătoase și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Pociaboschi. În continuare. Panie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Iacek tocmai a spus, a vorbit despre libertate, egalitate, frăție, dar și-a spus că nu avem egalitate. Aș dori să modific această, acest principiu. Avem egalitate, avem chiar două egalități. O egalitate pentru unii, adică statele membre vechi, și altă egalitate pentru statele membre noi. Avem o Europa cu două egalități. Unor vorbim o, despre Europa în, și două, în două viteze. În ceea ce privește PAC, avem într-adevăr o Europa cu două egalități. Ce facem în cadrul acestei reforme? Trebuie să punem capăt acestei, acestei Europe cu două egalități. Trebuie să realizăm o singură Europa unificată în care toate statele membre sunt, egali, sunt tratate egal. Bineînțeles că trebuie să existe diferențe în plățile directe din mai multe motive, însă niciodată datorită țării respective în care uh, fermierului îi se acordă ferma sau pământul său. Dacă deci trebuie să mergem dincolo de aceste diferențe, trebuie să le depășim, aceste diferențe injuste. Vorbim despre plăți egale și plăți drepte, corecte, distribuția fondurilor trebuie să fie corectă, cinstită și toată lumea trebuie să fie tratată egal pentru a se ajunge la această corectitudine. Dacă nu atingem acest obiectiv, atunci nu vom avea niciodată corectitudine. Deci, doresc ca toată lumea să fie tratată egal pentru a obține corectitudine. Mulțumesc! Tutti quanti per questo corsa che abbiamo fatto. E... Vă mulțumesc tuturor Uh, și dacă Albert este de acord uh, și avem și patru directori uh, de la comisie printre noi. Iată ce ne-am gândit, Albert. Ne vom revedea la Strasbourg luni 7 la ora 19 și îți vom da imediat cuvântul Albert și vei răspunde tuturor întrebărilor și cererilor exprimate. Astăzi vom da apoi cuvântul reprezentanților comisiei care vor putea și ei cu acea ocazie să ne spună uh, ceea ce gândesc. Acum, în minutele care ne-au rămas, uh, vom vedea ce are de spus Albert și Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de timpul care mi-a fost acordat pentru a le mulțumi tuturor intervenienților. Eu nu preiau lucrurile ca pe o critică, ci ca pe o formule constructive. Ultima intervenție, uh, printre altele, de exemplu, Mm, uh, a mers în acest sens și poate să contribuie la uh, discuții. Eu unul cred că putem să luăm, uh, să înțelegem cuvântul echitate în mai multe feluri. Și cred că există de asemenea și opinii foarte diferite unele de celelalte. Uh, cred că în alte părți uh, opiniile sunt atât de divergente încât nici nu se mai apropie unele de altele. Eu am să rețin toate remarcile făcute aici și voi, mă voi gândi la ele și ne vom vedea la Strasbourg pentru o discuție viitoare. Um, le cerem scuze reprezentanților Comisiei și ne vedem la Strasbourg pentru continuarea acestei uh, dezbateri uh, și acum le, îi rog pe coordonatori să rămână câteva minute ca să luăm o hotărâre în ceea ce privește primul punct.